Dear colleagues, good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. Bine ați venit înapoi la reuniunea Comisiei noastre pentru bugete. Domnul președinte Jean Artui ni se va alătura de la ora 16. M-a rugat să prezidez eu Um, prima oră de ședință discuția noastră privind următorul cadru financiar multianual. După cum știți, în această dimineață am adoptat în comisie rezoluția privind documentul de reflexie al Comisiei în legătură cu viitorul finanțării Uniunii Europene și cei doi raportori, domnul Ian Olbricht și doamna Izabel Toma, vor lucra la un raport care va fi prezentat și apoi votat în Parlament în prima parte a anului viitor, oricum înainte de prezentarea poziției Comisiei care va loc în luna mai. Raportorii noștri pentru refursele proprii, Ian Lewandowski și Gerard Depre, avansează și ei la raportul lor, care va avea un calendar similar. Acum începem o serie de discuții cu experți din afara Parlamentului. Pentru ședința de azi avem alături de noi pe Margit Schratzenstaller de la Institutul Austriat pentru Cercetare Economice și pe domnul Akos Kengel de la uh, Universitatea Corvinus din Budapesta am hotărât că discuția noastră de azi va fi structurată în două părți. Vom discuta întâi despre structura viitorului CFM și doamna Schratzenstaller se va ocupa de această parte și domnul Kengel va interveni în a doua parte a discuției în legătură cu durata CFM-ului. Dar înainte de a trece prima parte, sau cele două părți, structura și durata, aș da cuvântul pentru observațiile introductive celor doi raportori, doamna Toma și domnul Olbricht. Vă rog, domnul Olbricht mai întâi. Mulțumesc. Mulțumesc experților noștri um, pentru um, documentele lor. Doresc să amintesc colegilor că avem o agendă concretă a lucrărilor noastre în pregătirea viitorului CFM. Avem acordul politic general am dorit să finalizăm totul înainte de următorul mandat al Parlamentului și al Comisiei. Acesta este planul nostru la nivel politic. Avem uh, propunerea Comisiei în Cartea Albă privind viitorul finanțării Uniunii Europene. Acolo vom avea sumele concrete și propunerile concrete de buget Astăzi, în această dimineață, am votat rezoluția Comisiei pentru Bugete, care va fi votată acum în plenară la Strasburg, în care reacționăm la propunerea Comisiei. Reacția noastră este practic evaluarea noastră a metodei, a abordării generale, a principalelor provocări cu care ne vom confrunta. Deci, acesta este documentul pe care l-am votat în această dimineață. Acum începem pregătirea raportului de inițiativă și în acest um, raport dorim să intrăm în detalii. Dorim să obținem avize și din diferite, de la diferite comisii din Parlament uh, pe politici sectoriale, de exemplu în legătură cu politica de coeziune, cu agricultura, cu cercetarea și inovarea și așa mai departe. Vom pregăti acest uh, raport de inițiativă în așa fel încât să fie gata înainte de luna sau în luna martie. Comisia a promis să prezinte proiectul de CFM în mai. În acest uh, raport de inițiativă și de aceea ședință interesantă pentru noi, am dorit să se regăsească principalele elemente din dezbaterea din următoarele luni. În raportul nostru de inițiative vom avea mai întâi abordarea generală privind bugetul european și cadrul financiar multianual. În prima parte dorim să propunem din partea Parlamentului poziția noastră privind structura bugetului. Aș dori să ne întrebăm dacă trebuie să schimbăm ceva, dacă e nevoie în, de schimbări în structura bugetului. Trebuie să adăugăm ceva sau să schimbăm ceva în filozofia acestui buget. ne vom conf- confrunta cu noi provocări. Întrebarea este cum să le integrăm în cadrul actual. De aceea avem nevoie de ex, um, contribuția experților și de aceea este important să auzim prezentarea lor în legătură cu viitorul, viitoarea structură a CFM-ului. Um, al doilea element nu raportul nostru, inițiativă, ci în uh, raportul domnilor Depre și Lewandowski privind resursele proprii, care fac parte din pachet. Principala, prima întrebare este, deci, care va fi filozofia cadrului financiar multianual, structura lui? Trebuie corectat, modificat sau um, trebuie aduse doar modificări minore? Pe de altă parte, vom discuta și despre durată. Nu este doar o chestiune tehnică. Întrebarea este care va fi eficiența politicilor și cum poate fi folosită structura financiară la nivel de politici concrete. Ehm, al doilea expert va vorbi tocmai despre acest aspect. Dezbaterea este în curs în Parlament. Unii doresc să fie 5 ani, alții doresc să fie 7 ani a, sau alte durate. Vom asculta eh, argumentele pro și contra diferitelor opțiuni. Deci, pe scurt, dorim să prezentăm poziția întregului Parlament în martie dar înainte de a o face, trebuie să beneficiem de contribuțiile experților pe baza cărora să ne luăm deciziile și apoi vom fi gata să negociem cu Comisia după ce Comisia își va prezenta propunerea de CFM. Negocierea, bineînțeles, va avea loc mm, cu Comisia, dar și mai ales cu Consiliul după ce se va face propunerea de către Comisie. Deci acesta este calendarul, acesta este planul nostru și sper că ați înțeles de ce contribuțiile experților sunt importante acum, care este locul lor în uh, cadrul reflexiei noastre. Sunt elemente care cu siguranță trebuie integrate în poziția noastră pe care o vom prezenta în martie. Și acum îi dau cuvântul lui Isabel Toma. Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că colegul meu, Jan Olbricht, a spus cam tot ce era de spus. Aș dori totuși să profit de ocazie pentru a mulțumi coraportorului meu și colegilor noștri care au votat cu majoritate largă această rezoluție în această dimineață, care, bineînțeles, nu este decât o primă etapă, dar care este un prim pas, n-aș spune consensual, dar suficient de majoritar în Comisia pentru Bugete pentru a fi eficienți. Deci este un, bun de, un punct de plecare foarte bun. Așa cum a spus Ian Olbricht, pregătim un raport de inițiativă. Începem să lucrăm la acesta. Comisiile uh, din Parlament au început să lucreze la avizele lor, unele și-au pregătit deja avizele. Acest aviz de inițiativă va avea două părți. O parte care se va referi la buget, deci toate aceste aspecte pe, pe care le vom dezbate azi, uh, chestiuni legate de structura bugetului, um, cadrului financiar, inclusiv, de altfel, pentru a permite mai multă lizibilitate a bugetului, pentru că vorbim despre uh, posibilitatea cetățenilor de a înțelege bugetul în funcție de perspectivele noastre politice, dar în același timp o cu flexibilitate care este necesară. Am văzut în cadrul financiar multianual actual că această flexibilitate nu a fost suficientă. Și apoi se pune problema duratei, așa cum s-a spus, și aici trebuie conciliate două aspecte. Pe de o parte, mm, viața democratică a instituțiilor, deci uh, trebuie să ne coordonăm cu uh, Uh, mandatele Parlamentului și Comisiei, dar pe de altă parte cu fondurile structurale. Aceste priorități pot să fie la un moment dat să se pară contradictorii și trebuie să găsim soluții care să ne permită să fie compatibile unele cu altele. Am uitat să mulțumesc pentru rezoluție din această dimineață Secretaratului Comisiei pentru Bugete și consilierilor politici care au lucrat foarte bine la aceasta dar știu că lui vom solicita foarte mult și în continuare. Așa că le adresez multe mulțumiri anticipate pentru că uh, acum urmează raportul inițiativă și apoi negocierile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Isabel Tomaș și Ian Olbricht pentru că ați prezentat cadrul discuțiilor noastre de azi. Trecem acum la cei doi invitați. Înainte de a le da cuvântul, trebuie să spun două lucruri. Întâi, indiferent ce spun, Acestea mm, nu sunt neapărat punctele de vedere al Comisiei pentru Bugete sau al Parlamentului și, în al doilea rând, aveți fiecare 15 minute la dispoziție și apoi deschidem dezbaterea, dăm din nou cuvântul raportorilor, raportorilor din umbră, raportorilor pentru avize din partea altor comisii dacă sunt prezenți în sală și, bineînțeles, colegilor din Comisia pentru Bugete. Deci, doamna Șrațânslaru ne va vorbi despre structura CFM-ului. Mulțumesc pentru invitație la această reuniune, în această perioadă interesantă. Este o plăcere și o onoare pentru mine să vă prezint uh, câteva idei în legătură cu viitorul cadru financiar multianual. Încep prin a sublinia faptul că abordarea generală pentru următorul CFM trebuie să ține cont de provocările și de sarcinile Uniunii Europene pe viitor uh, după Brexit și Uh, ținând cont de implicațiile acestuia asupra noului buget și să țină cont de provocări cu termen lung, uh, cum ar fi diferitele extinderi, disparitățile regionale, um, subliniate de Comisia Europeană, există probleme structurale în țările din Sud, provocare legată de schimbările climatice și tranziția energetică, schimbările demografice în toate statele membre, uh, șomajul încă ridicat în multe țări, chiar dacă scade, șomajul tinerilor și inegalitățile la nivel de venituri sau și riscul de sărăcie, așa numita criza refugiaților și migranților și O lecție de învățat din CFM-ul actual este că structura sa actuală nu ne permite să facem față acestor provocări nici când vine vorba de cheltuieli, nici când vine vorba de venituri. CFM-ul actual contribuie prea puțin la obiectivul uh, general uh, de creștere uh, și dezvoltare durabilă și în agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și în uh, acordul privind climatul de la Paris din 2015 sunt toate aceste elemente, dar bugetul european nu este durabil um, pentru a răspunde acestor obiective nici la nivel de cheltuieli și nici la nivel de venituri. Doresc să subliniez aici faptul că noul sistem de resurse proprii trebuie reformat din punct de vedere al durabilității. Voi face o scurtă prezentare a deficitelor structurii cheltuielilor la nivel european. Anumite cheltuieli uh, evoluează spre domenii cu valoare adăugată europeană. De exemplu, a scăzut partea politicii agricole în totalul cheltuielilor. Um, s-a um, acordat prioritatea ecologizării în cheltuielile pentru agricultură, au crescut bugetul pentru cercetare și dezvoltare, dar bugetul în structura sa actuală încă oferă prea puține bunuri publice cu adevărat europene și prea puține valoare adăugată europeană. Se finanțează prea multe proiecte care oferă doar valoare adăugată la nivel local, Bineînțeles, statele membre încearcă să maximizeze avantajele de la nivel național în schimbul contribuțiilor lor uh, la bugetul european și acesta este unul dintre motivele pentru care țările care sunt contributori neți, în ciuda faptului că cresc provocările de la nivel european, nu doresc să continue să plătească aceleași sume la bugetul european și din ce în ce mai mulți cetățeni nu par să identifice avantajele obținute direct um, uh, de ei uh, din bugetul european. Cadrul financiar multial actual este încă dominat de politica agricolă, care este o parte în scădere, dar totuși foarte substanțială, de aproximativ 40% din uh, totalul cheltuielilor. A doua al, al doilea post de cheltuieli este politica de coeziune, care reprezintă cam o treime din cheltuieli. 13% din cheltuieli sunt pentru competitivitate și infrastructură. Această parte este în creștere, inclusiv în cercetare. Doar 2% sunt cheltuieli generale pentru dezvoltarea asistenței în cadrul bugetului european um, obișnuit și încă aproximativ 30 de miliarde pentru bugetul european de dezvoltare din afara bugetului european. Iar um, cele legate de spațiul Schengen, azil, migrație, uh, granițe și securitate internă reprezintă doar 1%. În ceea ce privește orientările strategice și obiectivele pe termen lung ale Uniunii pe care le-am menționat, structura actuală a cheltuielilor arată există goluri de durabilitate. Cheltuielile pentru politica agricolă astăzi uh, permit menținerea structurilor um, tradiționale de producție în așa numitul primul, prim, primul pilon al politicii agricole. Uh, e vorba uh, de subvenții pentru fermele mari și se oferă prioritate agriculturii convenționale. o um, orientare mai mult spre durabilitate din așa numitul al doilea pilon ar uh, permite avantajarea fermelor mai mici și crearea de locuri de muncă la țară, care acestea reprezintă acum doar un sfert din cheltuielile pentru agricultură. O alt aspect legat de uh, politicile agricole este faptul că, în ciuda reformelor din ultimii zeci de ani, politica agricolă sau cheltuielile din domeniul agricol încă au efecte represive asupra uh, distribuirii veniturilor la nivel regional. Apoi, politica structurală și de coeziune se concentrează încă prea mult pe proiectele tradiționale de infrastructură, um, mai ales pe infrastructura de scară mare și, rare, și prea des lipsește valoarea adăugată la nivel european. Uh, statele membre beneficiază de subvenții, uh, statele bogate um, beneficiază în mare parte de cheltuielile din agricultură și um, politicile de coeziune. Deci prea puține fonduri ajung la statele membre mai sărace. Apoi, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare cu efecte asupra creșterii și productivității și cheltuielile pentru infrastructură uh, reprezintă încă o parte relativ mică din uh, totalul cheltuielilor. Pe baza cifrelor uh, din evaluarea jumătatea perioadei uh, realizată de către Comisie, aproximativ 20% din orizont 2020 um, sunt, au fost cheltuieli pentru cercetare legate de orizont 2020. În creștere în comparație cu CFM-ul precedent, unde partea a fost doar de 10%, dar este încă sub obiectivul de o treime. Al patrulea punct este faptul că prea puțină finanțare este disponibilă pentru a se face contribuție suficientă din partea Uniunii Europene la asistența pentru dezvoltare într-o abordare coordonată la nivel internațional pentru a face față crizei mondiale a refugiaților și a migranților. În 2016, asistența oficială pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene și statelor membre au reprezentat 2,51% din venitul um, brut care este mai puțin uh, de, decât obiectivul de 0,7%. So after this brief overview over the current structure of... După această perspectivă de ansamblu, aș dori să vă prezint niște reflexii generale cu privire la natura următorului CFM. În primul rând, este evident că abordarea generală pentru următorul CFM depinde și de unul din cele cinci, cinci scenarii uh, Uh, din Cartea Albă uh, a Comisiei privind viitorul uh, finanțelor europene se va întâmpla. Această Carte Albă, prezentată în 2017, este un document în care Comisia prezintă consecințele fiecăruia dintre cele cinci scenariu, scenarii, um, inclusiv cotele de cheltuieli la diferitele rubrici și sistemul de venituri. unul dintre scenarii duce la o implicare mult mai redusă a bugetului UE și numai în acela structura veniturilor și a cheltuielilor ar, rămâne neschimbată. Pentru celelalte ar fi nevoie de schimbări structurale la cheltuielile UE, sigur în uh, măsuri diferite, în direcții diferite, și uh, ar fi necesar de asemenea să se introducă noi resurse proprii față de alte surse uh, de venit. Cred că eficiența bugetului UE actual, în cadrul existent instituțional al Uniunii Europene, prezintă argumente suficiente pentru o transformare completă a CFM, CFM-ului cu o perspectivă pe termen lung orientată către viitor, însă depinde ce scenariu de integrare va fi uh, până la urmă uh, adoptat. Multe depind de uh, direcția în care ne îndreptăm, de viteza cu care ne îndreptăm spre integrarea europeană tot mai aprofundată și de volumul bugetului UE, care depinde în mod crucial de viitorul Uniunii Europene. Chiar dacă volumul global al bugetului UE ar uh, rămâne constant în următoarea perioadă CFM, spre uh, deosebire de perioada actuală, veniturile și cheltuielile UE trebuie adaptate semnificativ. Și această schimbare trebuie să se bazeze pe principii de sustenabilitate, inclusiv uh, dinamica economică, includerea socială, sustenabilitatea ecologică și sustenabilitatea instituțională. A doua observație pe termen, uh, pe plan general, se referă la faptul că este posibil ca negocierile uh, pentru Brexit să se prelungească. În același timp, discuțiile privind viitorul integrării europene sunt uh, destul de lente. Nu vreau să vorbesc uh, prea mult despre viitorul integrării europene, pentru că colegul meu se va referi la acest punct mai în detaliu mai târziu. Aș vrea doar să spun că, pe de o parte, o perioadă de 5 plus 5 ani înseamnă o perioadă de 10 ani, cu o revizuire la jumătate de mandat, care ar uh, crea predictibilitate, a cheltuielilor, dar este nevoie și de clauze de revizuire puternice și de flexibilitate la uh, categoriile de cheltuieli și între categoriile diferite. Însă trebuie să ținem cont și de posibilitatea ca statele membre să nu reușească să ajungă la un acord privind o reformă fundamentală a bugetului UE până în 2020. Cred că ar fi fi fost de mult momentul să se facă această reformă, însă probabil că se va intra bine în anii 2020 până când se va ajunge acolo. Aș dori să vorbesc acum despre structura CFM și aș vrea să subliniez câteva principii de bază care sunt importante pentru cheltuieli orientate spre sustenabilitate în structura lor. La modul general, cheltuielile UE trebuie să țintească acele domenii de politici în care acțiunile necoordonate ale statelor membre ar fi insuficiente uh, pentru că ar profita unele uh, care nu fac nimic de acțiunea celorlalte, ar exista probleme de coordonare, probleme transfrontaliere și sigur că trebuie să se respecte și principiul subsidiarității. Nu e deloc ușor să încerci să cuantifici plus valoarea europeană a politicilor specifice. Un criteriu central pentru a identifica uh, bunul bunul public european și plus valoarea europeană este să uh, vezi dacă proiectele comune europene uh, sunt mai uh, reușite decât proiectele naționale cu elemente transfrontaliere. Deci, un, Uniunea Europeană trebuie să realizeze acele bunuri publice pe care statele membre nu le pot obține singure. Și astfel se creează plus valoarea europeană. European added value with a focus on sustainability and thus on core EU objectives. E important să se pună accentul pe sustenabilitate în cheltuirea bugetului european și uh, ne putem uh, concentra pe mai multe domenii de politici. În primul rând, trebuie să reducem cheltuielile generale uh, globale la PAC. Trebuie să se aplice greening la plățile directe pentru agricultori în primul pilon și trebuie să se uh, transfere cheltuielile agricole în al doilea pilon, să se susțină obiectivele uh, legate de mediu și de ocupare. De asemenea, sustenabilitatea PAC contribuie și la obiectivele legate de mediu și la strategia de decarbonizare a Uniunii Europene. Astfel se creează o plus valoare europeană. Uh, Așa cum văd eu lucrurile, rolul agriculturii în strategia UE de decarbonizare până acum nu a fost suficient recunoscut. Eu cred de asemenea că subvențiile agricole trebuie să fie destinate mai mult acelor state membre uh, mai uh, sărace, ca să se uh, atingă astfel și obiectivele de coeziune. În al doilea rând. Sorry. Uh, secondly, cohesion funds should be În al doilea rând, fondurile de coeziune ar trebui să fie transferate către statele membre mai sărace și să fie cuplate mai puternic cu obiective uh, legate de mediu și de ocupare și uh, programe de integrare, cum ar fi programe de educație. Se poate astfel contribui la convergența socială și economică în Uniunea Europeană și s-ar realiza din nou plus valoarea europeană, pentru că întreaga Uniune Europeană are de câștigat de pe urma stabilității macrofinanciare în uh, statele ce beneficiază de coeziune. De asemenea, e foarte important să consolidăm um, uh, capacitățile uh, beneficiare și de gestiune în statele membre vizate, după cum a spus și Comisia Europeană. În plus, uh, cheltuielile pentru cercetare și inovație ar trebui mărite, punându-se accentul în special pe aspectele relevante pe planul, eco, uh, pe planul social și ecologic, mă scuzați. E vorba de programele de cercetare europene, dar și de cheltuielile pentru educație și trebuie să susținem mai ales mobilitatea elevilor, studenților și a tinerilor lucrători. În al patrulea rând, cheltuielile destinate infrastructurilor transfrontaliere um, cu obiectiv de sustenabilitate trebuie să fie uh, mărite, inclusiv în cadrul uh, mecanismului Conectarea Europei, în cadrul TNT și ca strategie de decarbonizare, ca parte a acestei strategii, pentru că transportul feroviar și fluvial are costuri, costuri mult mai mici față de alte modalități de transport și trebuie să se pună accentul și pe rețelele energetice curate transfrontaliere. Strategia Conectarea Europei trebuie folosită explicit și mai intens. Acesta este un element central al uh, decarbonizării, al strategiei europene de decarbonizare. În al cincilea rând, ar trebui uh, mărite fondurile pentru ca Europa să poată contribui la fonduri uh, internaționale de atenuare a crizei migranților și refugiaților. Este relevant în acest sens summitul internațional din septembrie 2016 uh, de la New York pe această temă, la care s-a abordat problema finanțării uh, combaterii cauzelor migrației în loc să se facă față consecințelor. Și aici intră uh, programe de educație și formare. În cele din urmă, fondurile de asistență pentru care sunt foarte importante pentru ca Uniunea Europeană să își atingă obiectivele pe plan internațional. Aș avea câteva lucruri de spus despre integrarea dimensiunii climatice, adică obiectivul de a se dedica un anume procent um, din cheltuielile generale Uh, acelor proiecte destinate protecției climei, cred că obiectivul ar trebui să fie mărit de la 20% cât este acum, să se țină cont de contribuția agriculturii și a politicii de coeziune la politica de mediu. Aceste schimbări în uh, cheltuielile UE uh, făcute pentru a se obține o mai mare plusvaloare europeană și o mai mare orientare către sustenabilitate ar trebui să fie uh, implementate indiferent de scenariul uh, viitor de integrare europeană. Cred că volumul actual al bugetului, um, de cam 1% din VNB, oferă o marjă suficientă pentru suficiente schimbări de cheltuieli, date fiind fondurile de coeziune, subvențiile agricole, care reprezintă cam trei sferturi din cheltuielile globale UE. Eu cred că în combinație cu reducerile de cheltuieli în domeniul politicii agricole, de exemplu, se permite o um, creștere a cheltuielilor în cercetarea și dezvoltare, infrastructură, punându-se accentul pe uh, acordarea de prioritate sustenabilității. Și astfel, la fiecare categorie se, poate, um, se pot mări cheltuielile ce măresc plus valoarea europeană. Sigur că uh, vor fi efecte asupra întregii Uniuni Europene, însă probabil că unele state membre vor fi mai afectate pozitiv decât altele și va fi cu siguranță nevoie de un buget uh, la înălțime. To adequately reflect este important uh, să reflectăm la um, schimbările acestea structurale uh, și la uh, reformele generale care trebuie făcute pentru a se atinge obiectivele pomenite și pentru asta trebuie adaptate uh, principalele rubrici. În următorul CFM am putea avea la prima rubrică creșterea durabilă și dezvoltarea în Uniunea Europeană. Aici intră mai multe subrubrici, cercetare, inovare, educație, infrastructură transfrontalieră cu emisii reduse de carbon, coeziune regională și o politică agricolă uh, sustenabilă pe planul mediului. O altă rubrică ar putea fi asistența pentru migrație și dezvoltare, apoi securitatea internă, securitatea frontierelor și apărarea. O altă posibilă rubrică și administrația, desigur. Aș dori să-mi închei prezentarea Uh, prin câteva concluzii scurte și o privire mm, uh, spre viitor. O orientare cuprinzătoare spre sustenabilitatea bugetului UE ar putea fi un mod uh, foarte important de a contribui la strategia Europa 2020, la obiectivele de dezvoltare durabilă, la acordul de la Paris. S-ar spori plus valoarea creată prin cheltuielile UE și s-ar uh, putea restructura fundamental cheltuielile UE pentru a se atinge plus valoarea europeană, ceea ce este o cerință necesară pentru a avea resurse proprii finanțate din impozite Este important să ținem cont de toate acestea acum când reflectăm la deficiențele sistemului actual al fluxurilor uh, financiare din Uniunea Europeană și când vorbim despre viitorul finanțelor europene. Trebuie să avem în vedere această cale de progres și s-a spus și la grupul de nivel înalt privind resursele proprii că Brexit ar putea să fie o șansă foarte importantă ca să se restructureze fundamental structura bugetului european din mai multe perspective. În primul rând pentru că Regatul Unit uh, a susținut întotdeauna o perspectivă axată pe diferența între plățile la bugetul european și uh, banii primiți de la acest buget. În al doilea rând, rabatul britanic nu va mai fi necesar după Brexit, așadar sunt mari șanse ca mecanismul de corecție aferent să fie desfințat până la urmă. În plus, Brexitul ar putea să ducă la reforme fundamentale în CFM, pentru că statele membre și-ar putea da seama că bugetul european trebuie să ofere o plusvaloare sporită cetățenilor europeni, ca să nu se accelereze mișcările de ieșire din Uniune a altor state membre. E foarte important ca statele membre UE să uh, fie dispuse la reforme ce uh, susțin plus valoarea europeană și să accepte nu doar reforme pe partea de cheltuieli, ci și pe partea de venituri, mai ales în ceea ce privește resursele provenite din banii contribuabililor, care au o mare forță pentru că sunt um, atrăgătoare pentru cetățeni. De exemplu, taxa pe tranzacțiile financiare ar fi uh, un stimulent. Este important și să înțelegem că un factor de succes pentru o uh, reformă orientată spre viitor a finanțelor UE este să înțelegem uh, că este necesar să existe um, acorduri la pachet în care să intre atât cheltuieli cât și venituri. Un exemplu ar fi concentrarea fondurilor de coeziune asupra statelor membre mai sărace, care în uh, cea mai mare parte sunt împotriva eforturilor uh, fiscale uh, comune. Um, stimulentele fiscale sunt uh, puținele, printre puținele instrumente pe care le au la dispoziție ca să fie mai competitive. Un alt acord de tip pachet ar putea să introducă taxe, ar putea să fie unul care să introducă taxele pe carbon, și astfel să se stimuleze decarbonizarea, mai ales în statele cel mai grav afectate. s-ar putea folosi fonduri uh, din agricultură, fonduri de coeziune, să se stimuleze rețelele transeuropene. Mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare întrebările. Thank you very much for the good input that you gave for the discussion which we are. Mulțumesc pentru contribuție. Propun uh, să dăm acum cuvântul ambilor raportori, dacă doresc să o facă, sau doar unuia dintre ei, dacă doar doamna Toma intervine. Și apoi să trecem la raportorii pe resursele proprii. Mă uit la ei în sală, sunt aici și ei și raportorii din umbră și coordonatorii. Începem cu doamna Toma. Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Aș dori doar să fac un scurt rezumat, pentru că um, uh, pentru pregătirea acestui raport din proprie inițiativă am dorit să ne asigurăm că comisiile sectoriale ne furnizează conținutul politicilor. Sigur că putem noi aici să vorbim cât ne place ce ar trebui să fie PAC și ce să însemne politica de coeziune, cu toate acestea, suntem la Comisia pentru Bugete, trebuie să fim foarte stricți și să ne ocupăm de ceea ce ne privește, ca să spun așa. Deci să ne ocupăm de chestiunile bugetare. Ce e foarte interesant în ce ați spus dumneavoastră, pentru că aș putea să discut despre 15.000 de lucruri cu dumneavoastră despre uh, PAC și politica de coeziune, deci de altfel nu cred că o să mă abțin până la urmă. Poate că nu complet. Ehm, din ce ați spus dumneavoastră, revenind, ehm, mi se pare că ce spuneți corespunde cu concluziile Comisiei pentru Bugete și anume că ar fi de dorit să alocăm fonduri importante pentru situațiile neașteptate, cum s-a întâmplat în CFM-ul actual. Și ne-ar interesa să știm ehm, ce instrument ne-ar putea ajuta să depășim această problemă și de asemenea să ne spuneți dacă ar fi mai bine să avem un instrument um, la fiecare politică sau un instrument unic, complet transversal, să vedem cum să-l activăm, ce tip de fonduri să existe. Deci ne puteți spune mai multe pe acest punct. Și în legătură cu restul, pentru că chiar nu pot să mă abțin, în legătură cu ce ați spus dumneavoastră, în legătură cu politica agricolă, Chiar dacă mergem pe calea sugerată de dumneavoastră și asta fac, vă susțin atunci când spuneți că trebuie să ne orientăm spre durabilitatea PAC. Eu aș zice chiar a politicii alimentare a Uniunii Europene. Însă va costa mult. Cred că dacă nu schimbăm nimic și continuăm să liberalizăm politica agricolă, poate că nu o să coste atât de mult, dar dacă vrem schimbări în profunzime, o să coste mult. Dacă o să facem ce fac celelalte state continente, ca să zic așa, SUA sau China, care investesc enorm în ajutorul de stat, sunt costuri care nu se compară cu cele ale Uniunii Europene. La politica de coeziune este cam același lucru. Și de altfel se contrazice cred acest lucru cu ce spuneați dumneavoastră. Pentru că dacă reducem intervențiile în statele cele mai sărace, cum spuneți dumneavoastră, deci cele care au cea mai mare nevoie de ajutor, riscăm ca celelalte să se uh, îndepărteze de uh, aceste politici, să nu mai fie motivate să susțină politica de coeziune. Deci riscăm ca statele membre care nu beneficiază de aceste politici să aibă un interes tot mai, rezut, tot mai redus <laughs> și și bugetul să scadă în consecință. Ce spuneați dumneavoastră și ce mi se pare interesant este că ar trebui să găsim acele structuri care să ne permită exact acea vizibilitate și previzibilitate de care vorbeați și uh, vorbesc de politicile acestea de fonduri structurale și în același timp de evenimentele uh, care apar, de crizele care apar, de situațiile neprevăzute pentru care uh, nu am avut în acest cadru financiar suficiente fonduri pentru a le face față și uh, care au dus până la urmă la reduceri bugetare la uh, alte politici care sunt și ele importante, cum ar fi cercetarea, infrastructura. Nu vreau să fac o listă a tuturor reducerilor, dar cam astea ar fi în principal. Ce instrumente ne ajută să evităm așa ceva? Mulțumesc! Thank you, Jan Albrecht. Mulțumesc, Jan Albrecht. Încerc să înțeleg un lucru. Ce ne propuneți? Să schimbăm uh, structura CFM sau nu? De fapt, mă concentrez pe elementele în care s-a spus că titlurile principale trebuie adaptate noilor priorități. Dumneavoastră propuneți uh, la capitolul 1 ceva concret. Să avem uh, dezvoltare durabilă. Plasați acolo tot ce este la 1A, 1, 1 2 și 2 treceți totul la 1, la dezvoltare durabilă și apoi mai e imigrația, securitate internă, administrație. Poate mă înșel, de-aia întrebarea mea. De fapt, nu propuneți niște schimbări revoluționare, ci mai degrabă niște ajustări tehnice la situația de astăzi. Bine citesc eu asta? Interpretez eu asta? nu, cred, nu spuneți că problemele sunt în aceste schimbări, ci acolo unde cheltuim prea mult pe ceva care, din punctul dumneavoastră, nu este util. Parte din coeziune, de exemplu, sau la agricultură. Bineînțeles că acest element nu va fi bine privit în Parlament de mulți dintre noi. Deci acesta este un element. Am înțeles eu bine Dumneavoastră asta credeți că e vorba de schimbarea filozofiei și două scurte observații mai am de făcut. E vorba doar de niște elemente de clarificare. De fapt, vreau să vă și provoc. Mm. Trebuie doar să-mi găsesc uh, notițele. E vorba de faptul că ne concentrăm prea mult pe nu găsesc, spune vorbitorul. Slide-ul 4. Valoarea adăugată locală. Un, doi, trei, patru, spune vorbitorul. Am înțeles că e negativ. Dacă cineva are valoare adăugată locală, dacă ceva are, nu este, atunci înseamnă că nu este valoarea adăugată europeană, ceea ce este o mare controversă, pentru că avem prioritățile europene, avem diferite moduri de a obține valoarea adăugată europeană și multe lucruri trec prin planul local, tot valoarea adăugată europeană e, dar resimțită în plan uh, local. Și apoi mai un al doilea element cu acordul la pachet. Ce înseamnă pachet? Este un pachet, îl accept sau nu? Dar noi aici mai vorbim și de condiționalități la diferitele organisme. E același lucru sau e altceva? Mulțumesc, mulțumesc, Ian Olbrich. Trecem acum la raportorii din umbră. Și de la grupul ECR, Ben Kölmer. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Doamna Schanzenstadler, o intervenție minunată și mă bucur că faceți prezentarea acum. Altfel, colegii uh, ar fi spus că eu v-am copiat pe dumneavoastră. Ați vorbit exact pe sufletul meu și vreau să reflectăm puțin la câteva elemente care, în opinia mea, sunt cheie. Că vrem sau nu, schimbările în Uniunea Europeană sunt dramatice și la ele noi trebuie să reacționăm. Bineînțeles, inclusiv în plan bugetar. Nu închidem ochii în fața acestui aspect. E o chestiune de principiu aici spunem așa, pe bună dreptate avem multe pretenții și putem să le respectăm doar dacă primim mai mulți bani. Dar atunci fac o, o pledoarie, să calculeze cineva de câți bani avem atunci nevoie, fiindcă cetățenii au așteptări de la noi. Și când venim cu niște scenarii, atunci trebuie să spunem și cât costă și cine plătește factura. Apoi un alt aspect. Spunem că sunt plafane care trebuie respectate. Și atunci trebuie cumva să ne descurcăm cu pla- un plafonul respectiv, spunând unele lucruri sunt fezabile, altele nu. Și aceasta este o, aceasta este o chestiune de echitate și se așteaptă cetățenii de la noi să dăm dovadă de așa ceva. Nu putem să uh, spunem pe falsă dreptate că noi reușim să rezolvăm toate problemele care apar. Este inimaginabil așa ceva, prin urmare ar trebui să ne axăm pe ceea ce putem obține. Și aici vine următorul element esențial. Pentru ce se declară Uniunea Europeană responsabilă? Sunt uh, locuri unde putem obține o valoare adăugată comună. Mulți vorbesc despre consolidarea subsidiarității, dar în realitate fiecare înțelege altceva prin asta și aici trebuie să intervenim ca să vedem unde putem obține ceva cu adevărat și unde sunt punctele noastre forte. Luăm agricultura. Acolo spun următoarele. De mai, multe vreme, de mai multă vreme cred că ar trebui să plasăm accentele altfel. Ar trebui să spunem unde trebuie să acționăm orientați către viitor, fiindcă și această regulă e valabilă cu atât mai mult pentru coeziune. Dacă promovăm și subvenționăm o regiune în Uniunea Europeană de ani de zile, de zeci de ani de zile în sensul coeziunii, dar acolo nu obținem progrese, e clar că apare o întrebare. Această politică pe care am aplicat-o până acum acolo e cu succes? Dacă ar fi un succes, atunci evident ă, de, dezavantajele de concurență ar trebui să se corecteze și dacă nu se întâmplă asta, măcar să stăm să ne gândim dacă ceea ce facem acolo este cu sens sau dacă nu cumva anumite subvenții au ajuns să fie considerate perfect normale, fără nici uh, un, fără a mișca un deget în direcția cea bună. Deci să vedem cum cheltuim banii acolo, inteligent și durabil? Eu cred că acestea sunt factorii cei mai importanți, așa cum apar și în Cartea Alba Comisiei, cu scenariile cuprinse acolo. La un moment dat, noi, cei din Uniunea Europeană, și noi, cei din Parlamentul European, ca să dăm dovadă de credibilitate, trebuie să spunem exact ce vrem. Dar să fim realiști, pentru că trebuie mereu să uh, uh, oferim oricărui scenariu și un preț. Mulțumesc! Mulțumesc! Gerard Depre de la ALDE, dacă dorește să intervine, el ar fi următorul raportor din umbră. Um, the shadows now and then the rapporteurs of own resources, yes. Uh, merci, President. Raportorii în umbră și apoi raportorii pentru resurse proprii, da. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Depre. Trebuie să spun că am ascultat cu multă plăcere, la nivel intelectual, aș spune, prezentarea expertei Mm, sunt de acord cu multe dintre idei, dar mă tem că o mare parte din orientările propuse în această notă sunt în decalaj destul de clar cu preocupările care vor fi exprimate de o serie de comisii. Um, nu doresc să joc nimeni, dar dacă dar știind care sunt preocupările comisiilor noastre, și știm cât de conservatoare sunt comisiile noastre, mă tem că va fi greu să sprijinim o serie de orientări propuse. Acestea fiind spuse, am fost uh, aproape complet de acord cu ceea ce spuneți în legătură cu faptul că principalele titluri din buget trebuie reorientate în funcție de noi priorități, dar nu sunt sigur că discuția dintre noi și Consiliu se va referi la aceste elemente. Mă tem că centrul de greutate va fi în altă parte. Acestea fiind spuse, în franceză se spune am, a fost lapte și miere, deci a fost o plăcere deosebită pentru mine să vă aud. Ați spus, de exemplu, că capacitatea de a primi fonduri europene ar trebui să depindă de respectarea sta regulilor statului de drept. Deci, respectarea întregii legislații europene. Este un principiu foarte corect, după mine. Adaug că sunt șocat, deosebit de șocat, de faptul că anumite state, dintre cele care primesc cele mai multe fonduri europene, nu au Um, nu sprijină inițiativa legată de parchetul european, care are obiectivul să lupte împotriva fraudei în folosirea fondurilor europene. Aș merge mai departe, a spune să nu dăm fonduri europene statelor membre care nu respectă legitimitatea parchetului european. Știu că unii colegi uh, vor accepta cu dificult, vor avea dificultăți în a accepta uh, logica mea, dar eu cred că este necesar și coerent din punct de vedere politic să spun acest lucru. Uh, sunt de asemenea foarte de acord cu faptul că fondurile de coeziune trebuie să orienteze spre cei care au cea mai mare nevoie de ele și nu spre țările cele mai bogate. Trebuie să convinge țările care se, se consideră contributori neți, dar din punct de vedere ideologic sunt de acord. Dar trebuie să acestea să fie cuplate mai mult cu respectarea exigențelor de protecția mediului, cu obiective legate de ocupare și o politică proactivă de, de migrație și integrare. Și aici sunt total de acord cu dumneavoastră. Și eu cred că acesta va fi unul dintre elementele cheie din viitoarele negocieri în legătură cu acest cadru financiar multianual. Mulțumesc! Thank you. Um, the next shadows, um... Mulțumesc! Group. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare. Aștept uh, mai multe detalii cu mare nerăbdare. Cred că pilonul social lipsește destul de tare. Uh, tot discutăm despre șomajul în rândul tinerilor, despre uh, cum trebuie să investim în tânăra generație. Uh, dar uh, problema este că nimic din ce e aici nu face diferența, este doar o retorică goală. Uh, nici nu mă surprinde faptul că este o provocare, dar care este soluția? Dacă facem doar o mică investiție în orice, că e Cosme, Orizont 2020 sau orice altceva, randamentul investiției este uriaș, așa că ar trebui să urmărim acest fir narrativ, nu să venim cu retorică goală despre ce trebuie să investim și cum trebuie să investim în tineri, dar când uh, trebuie să trecem la fapte nu mai apare nimic. Da, este o mare provocare și pacul. E adevărat că investim mult în agricultură, și poate că am putea să o facem într-o manieră mai eficientă, mai ales uh, asumându-ne toate consecințele de mediu și văzând uh, cum arată securitatea și viitorul și încotro ne îndreptăm. Nu o să repet ceea ce spus toți, dar uh, mă interesează mai tare să aflu mai multe detalii despre aceste pachete despre care vorbeați și cum vom scoate oamenii din sărăcie. Ce se întâmplă și cu taxa pe carbon? Foarte interesant acest aspect și, bineînțeles, șocul Brexitului. Ce vom face pentru a aplana șocul? Ce poate să facă Comisia de Bugete pentru a face față impactului? Pentru că deja vedem că se întâmplă. Deja fabricile se închid, este un efect asupra relațiilor comerciale. E nevoie să creăm un fel de tampon dacă este să gândim pe termen lung. E clar că nu avem puteri magice, dar uh, într-un fel putem să ne pregătim pentru ceea ce va urma. Aștept cu nerăbdare să avem o discuție mai în detaliu. Și închei spunând următoarele. Suntem atâta de rupți de oamenii de acasă, unde este mare deziluzia despre ce înseamnă finanțarea europeană. Ei par să nu aibă acces la aceste fonduri, totul este birocratic, administrativ, supraîmpovărat și pentru oameni este foarte greu, pentru publicul obișnuit este foarte greu să se lege într-un fel de bugetul european din absolut orice perspectivă. Ar trebui să purtăm un dialog național, de exemplu, și să includem oameni de la diferite ONG-uri, din diferite locuri, Um, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba în bugetul european, fiindcă suntem atât de departe de ei, suntem undeva departe și ei nu se simt deloc, nu, ne, nu simt deloc că am fi accesibil și banii europeni ar fi accesibili. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De la celelalte grupuri, văd că verzii lipsesc, FDD de asemenea, ENF de asemenea, am terminat cu raportorii din umbră. Propun acum să dăm cuvântul lui Ian Lewandowski, raportor pe resurse proprii. So much about only... Mulțumesc. Nu atât despre uh, resurse proprii, cât despre o lume practică bugetară. Să vedem cum punem în practică bugetul. Micul nostru buget UE uh, um, se referă la finanțare și a Uniunii Europene. Și avem în vedere cetățeanul obișnuit, din Tirol sau din Saxonia, de exemplu. Aceste lucruri, când discutăm despre buget, nu sunt lucruri mereu pe placul uh, uh, cetățenilor obișnuiți. Mulți uh, sunt de-a dreptul iritați. E vorba însă de un proiect european aproape de inima europeană. Doamnă Schatzenstaller, Achtung, adică atenție! Parad- e un paradox aici. Cu cât e un proiect mai local și regional, cu atât este mai vizibil, cu, cât, uh, și cu atât este mai vizibilă Uniunea Europeană. Useless part of a budget. Și asta e privită ca fiind partea inutilă a bugetului. Cu cât valoarea adăugată în termenii dumneavoastră este mai mare, și adică avem un proiect transnațional un, de bun public, acest proiect devine mai distant, mai abstract, mai puțin vizibil pentru cetățeanul obișnuit, iar Uniunea Europeană este și ea, la rândul ei, mai puțin uh, vizibilă. Deci, uh, proiectul este mai greu de apărat. Și aici este chestiunea practică a perspectivei financiare 2014-2020 în derulare, în raport cu 2007-2013. Am avut uh, uh, CEF, 140%, fondul de dezvoltare și mai puțin despre coeziune și agricultură. Dar și mai interesant este faptul că trebuie să vedem ce s-a întâmplat la negocieri în ceea ce privește proiectele originale. Deci trebuie să vedem unde s-au făcut reduceri bugetare la negociere. proiectele acelea orientate către viitor, de care spuneți dumneavoastră, la Horizon, Orizont 2020, dezvoltare rurală și securitate. Și s-a apărat cel mai tare pacul, cu o singură excepție, Suedia n-a prea apărat uh, agricultura. Asta în ciuda faptului că mare, mică parte din uh, populație e activă în agricultură. Și când ne gândim la viitor, se face o analiză practică, nu-i așa, despre ce s-a întâmplat la negocierile cu Consiliul. Deci acolo trebuie să ținem cont de cum este proiectat uh, cadrul financiar multianual, cum îl pregătim pentru viitor. Să facem o mică distinție însă între corupția, care trebuie eliminată, și conectarea fondurilor cu statul de drept. E vorba despre pedepsirea beneficiarilor pentru uh, Uh, abuzuri din partea uh, guvernelor, adesea alese de o, de o proporție de 18% din votanții eligibili. coleg, pardonnez-moi de vous rejoindre. Mă scuzați că am sosit cu întârziere. Doresc să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că a prezidat reuniunea până acum și cred că ați avut un început de dezbatere foarte interesant. Să știți că am fost la Comisia pentru Agricultură ca să le spun că nu are niciun sens să trimitem fonduri unor agricultori care vor da acum faliment din cauza tratatelor de liber schimb pe care le negociem. Închei aici paranteza și dau cuvântul domnului Von. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicitări prezentatoarei pentru optimism, pentru faptul că ea crede că Brexitul e o oportunitate. Mulți îl privim ca fiind un dezastru pentru Regatul Unit și nu prea uh, fiind un lucru bun pentru UE. Sunteți însă optimistă, jos pălăria, pentru asta. La uh, regii am uh, votat un aviz, 27 au votat pentru, 4 împotrivă pentru buget. A existat așadar consens la regii despre care să, uh, cum să fie structurat următorul CFM câteva elemente cheie și pe măsură ce le trec în revistă o să fac și câteva comentarii uh, la adresa a ceea ce am ascultat în prezentare. La regii e o mare îngrijorare despre viitorul politicii de coeziune. Știm ce se întâmplă, știm că statele membre, Comisia și pe undeva și Parlamentul um, consideră că la coeziune oricum nu sunt foarte mulți bani și pe viitor coeziunea este amenințată. Deci dacă va exista o reducere bugetară, cum e foarte clar că va fi din cauza Brexitului, regii se teme că mare parte dintre reduceri se vor face pe spuza politicii de coeziune, ceea ce ar fi o uriașă greșeală. Iar în ceea ce privește durata uh, CFM, pentru prima dată regii spune că ar trebui să avem în vedere o formulă de 5 plus 5. Deci ne-am schimbat poziția acolo. Sunt însă și cei care spun că se vrea o revizuire exhaustivă după 5 ani. Deci ajungem la jumătatea perioadei și vedem că, într-un fel, valoarea aceea este de fațadă. Deci dacă avem 5 plus 5, să existe cu adevărat o revizuire și o revizuire a tuturor programelor. Mai spunem de asemenea și că toate regiunile pe viitor ar trebui să primească uh, din politica de coeziune. Nu suntem de acord ca doar statele membre sărace să primească finanțare pentru coeziune. Sunt state membre și regiuni mai bogate, dar și acolo sunt uh, bucăți regionale mai sărace, deci toată lumea ar trebui să primească finanțare. Și dincolo de asta, politica de coeziune nu este doar despre finanțe, e și despre politică. Mulți din regiune vor spune că la capitolul beneficii ale Uniunii Europene uh, pot trece acele proiecte marcate cu stegulețul albastru, cele de la coeziune până la urmă. Așa că nu, n-ar trebui să oferim fonduri din coeziune doar statelor sărace, ci tuturor regiunilor din UE. Pe viitor, mai cred un lucru. Ar trebui să ne bazăm pe granturi. Acum, tendința este să trecem de la granturi la împrumuturi. Dar multe organizații, în special micile organizații, n-ar putea rambursa împrumuturile. Prin urmare, trebuie să uh, ne asigurăm că o mare, o mare parte din granturi ajunge la beneficiari. Și un alt comentariu, și aici mă leg de ceea ce am ascultat de la prezentatoarea noastră, în continuare, mult prea multe proiecte finanțate se referă la infrastructură atunci trebuie să avem mai mare flexibilitate, fiindcă toate statele membre și regiunile au nevoi diferite. Unele dintre statele mai sărace în continuare au nevoie de investiții masive în infrastructură. Cele mai bogate poate n-au chiar atâta nevoie. Așa că haideți să lăsăm flexibilitate statelor membre și să lăsăm statele membre și regiunile să decidă în anumiți parametri care sunt prioritățile. Poate mai mult pe infrastructură, poate pe dezvoltare socială, poate pe educație și pregătire profesională. Știu, domnule președinte, vorbesc mult, dar închei. Știu că vrem să ne axăm mai mult pe simplificare. La fiecare comisie, că e vorba de bugete, control bugetar, uh, regii și așa mai departe, toată lumea spune, chiar și noastră ați spus-o, domnule președinte, că totul este prea birocratic, prea complicat și oamenii sunt descurajați. Așa că simplificare. S-au făcut deja pași în acest uh, sens, se simplifică opțiunea la costuri, dar ar trebui să avem în vedere și alte posibilități. De exemplu, să creăm un fond unic, poate e mm, prea mult pentru unii, dar să existe un fel de uh, set unic de norme care să acopere principalele fonduri, astfel lucrurile ar fi simplificate enorm pentru beneficiari. Și un ultim, ultim comentariu. Un punct de contencios la comisie se referă la condiționalitățile macroeconomice. Este uh, divizată situația la comisie? Nu s-a ajuns încă la un consens. E o discuție care trebuie purtată aici și la regii pe viitor, fiindcă uh, în continuare mulți membri sunt nemulțumiți de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, a înțeles toată lumea că domnul Vaughan a vorbit uh, pentru că este membru al Comisiei Regii și a exprimat uh, poziția Comisiei Regii. Acum vom asculta Comisia DEVE, reprezentată de domnul Rubi. Și eu cred că n-ar fi nicio problemă dacă v-ați limita la două minute, pentru că am acumulat întârziere. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. De data asta nu doamna Toma a picat la rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La Comisia pentru Dezvoltare ne gândim uh, intens la obiectivele ONU și obiectivele de dezvoltare durabilă, iar în cadrul CFM aceste elemente trebuie să joace un rol. Uh, vorbitoarea a spus-o pe bună dreptate că nu avem cum să putem să servim uh, toate cele 17 obiective, dar întrebarea este unde putem să obținem o situație de câștig de ambele părți, adică pentru Europa, în primul rând, unde avem nevoie ca 20% din producție din PIB până în 2020 să fie destinată uh, acestui capitol. Să vedem, reușim să obținem chiar 30% din PIB um, și să obținem 20% din PIB din producția europeană, pentru că obținem uh, bunăstare doar dacă producem ceva. Știu că jumătatea de stânga din Parlament împarte foarte bine consumul, da, e corect, uh, Așa e just, dar de cealaltă parte este important să existe paritate, adică să și producem ceva. Putem să producem nu doar uh, prin intermediul IMM-urilor, nu putem să facem numai asta, ci uh, putem să producem și în spațiul rural. Deci, ce fel de obiective de dezvoltare durabilă trebuie să avem în vedere pentru a obține bunăstare și dezvoltare în spațiul rural? Aici sunt două elemente importante. STG 6 și 7. Deci obiectivele 6 și 7. Odată apa și instalațiile sanitare, fiindcă sunt foarte multe boli în țările în curs de dezvoltare, așa asta din cauza apei uh, murdare, și apoi e vorba de energie. Fără energie n-ai ce să faci. E nevoie de energie, energie durabilă în spațiul rural, trebuie oferită energia, e nevoie și de uh, formare în acest sens, trebuie obținute programe, trebuie formate persoanele, trebuie implicate asociațiile familiale. Aici este o abordare nouă, interesantă de ambele părți și care permite și consumul. Și cred că dacă favorizăm consumul astfel și dacă se mai percep și impozite, și dacă munca nu mai este impozitată atât de mult ca astăzi, atunci reușim să obținem o mai mare dreptate în lume. Și dacă produc mai mulți oameni, atunci uh, obținem uh, obiectivele 30% din PIB pentru producție și atunci reușim să consolidăm în plan global bunăstarea și să eliminăm sărăcia. Putem elimina sărăcia doar dacă există infrastructură, educație și, nu în ultimul rând, cercetare, cercetare de piață, producție, servicii, iar uh, impozitarea pentru toți cei care lucrează, baza de impozitare să fie redusă pe cât posibil, în așa fel încât cei care nu lucrează să fie stimulați să o facă. Este o abordare interesantă și importantă pentru Europa să vedem cum fixăm stimulente în așa fel încât uh, nivelurile mai scăzute uh, Uh, să fie promovate în Uniunea Europeană, pentru că există foarte multe taxe sociale și așa mai departe. Eu cred că ar trebui ca cei care uh, câștigă mai puțin să profite de pe urma muncilor, să nu mai fie redistribuit prea mult în uh, sectoarele productive unde nu se lucrează atât. Trebuie să consolidăm politica de dezvoltare. Pe viitor, CFM-ul ar trebui așadar să joace un rol mai important în acest domeniu. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Următorul vorbitor. No. Je parle en port... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi portugheză. Deci vă aproveitar pentru. Mulțumesc. O să adresez câteva întrebări și încep și mai întâi vreau să mulțumesc celor care au elaborat acest studiu. Prima mea întrebare. Dacă ar fi să realizăm aceste obiective prezentate în studiu, ce înseamnă asta în termeni concreți? Avem strategia Europa 2020, avem acordul de la Paris. Mă întreb, despre ce sume discutăm în buget? Nu putem spune că nu vom atinge obiectivele pe care noi înșine ni le-am pus, fără a menționa motivul neîndeplinirii acestora. Dacă definim niște obiective, atunci trebuie să ne oferim mijloacele necesare în așa fel încât să transpunem totul în realitate. Sunt niște obiective aici. Care ar fi dimensiunea corectă a bugetului? Acest document vine cu o presiune. Cumva trebuie să lucrăm cu, ace- cu aceeași sumă, cu aceeași componentă din PIB. La următorul CFM există un element foarte important. Volumul. Asta contează. Și cea mai importantă chestiune este care este nivelul finanțării în CFM. O altă întrebare. Cum definiți valoarea adăugată? Ce înseamnă așa ceva? Va fi foarte important să găsim o definiție pentru valoarea adăugată. Poate ne și ajutați. Așa cum e prezentată valoarea adăugată, se creează impresia că ea apare doar dacă există efecte transnaționale ale unor proiecte. dar asta contravine obiectivului de a demonta disparitățile regionale. Obiectivul fiind, de fapt, să reducem aceste diferențe regionale pe cât posibil. Când se spune că valoarea adăugată este doar locală și nu contează, atunci automat ne băgăm într-o contradicție. Și apoi, dacă bine am înțeles, dumneavoastră spuneați că politica de coeziune este orientată strict asupra împrumuturilor de coeziune și că regiunile um, mai sărace, din țările mai bogate, uh, sunt uh, excluse. Ce înseamnă asta? Că politica de coeziune nu e pentru toate țările, ci doar pentru anumite state membre. Dar la o adică știm cu toții că politica de coeziune e importantă pentru toate statele membre. Există regiuni importante de finanțat și susținut în statele membre care nu sunt de așa zis coeziune. Și apoi, e clar, toate statele membre trebuie să respecte legislația în vigoare. Putem să fixăm stimulente pozitive. Cine uh, întrunește obiectivele să uh, aibă dreptul la mai mult. E foarte important. Nu trebuie să-i sancționăm pe beneficiari dacă guvernul face greșeli. Dacă lăsăm să primeze această atitudine, vom uh, stârni sentimente antieuropene. Nu putem să pedepsim întreprinderile, studenții, pentru faptul că guvernul unui stat membru nu se comportă cum se cade. Deci dacă e să sancționăm pe cineva, atunci pe guvern și niciodată pe oameni sau pe beneficiari. Mulțumim. Eder uh, Gardia Sabal are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc foarte puțin. Această dezbatere este una foarte interesantă în legătură cu viitorul cadru um, financiar. Sunt de acord cu anumite analize făcute aici, dar nu sunt de acord cu soluțiile propuse. De exemplu, sunt de acord cu provocările prezentate pentru viitor, uh, divergențele regiunii, egalitățile regionale, schimbările climatice, criza refugiaților, riscurile legate de sărăcie. Sunt de acord, dar nu cred că soluția la aceste probleme este schimbarea structurii cadrului financiar multianual. Eu cred că acest cadru, structura acestui cadru, poate să ne fie utilă pentru a explica ce dorem să facem cu bugetul european, ne poate explica să arătăm care este istoricul politicilor europene, dar nu cred că schimbându-i structura vom rezolva problemele. Ar fi bine dacă ar fi așa ușor. Pe de altă parte, cred că um, este o Uh, definiție destul de deschisă a valorii adăugate. Sunt acțiuni care la nivel european oferă o mai bună valoare adăugată decât dacă le comparăm cu acțiunile de la nivel național. Dar se, se critică, pe de altă parte, politica agricolă comună, bugetul pentru PAC, și eu cred că dacă există o politică care are cu adevărat o valoare adăugată europeană, aceasta este politica agricolă comună. Este singura politică care este strict europeană. Nimeni nu are dubii că ea trebuie reformată. Așa cum a spus doamna Toma, nu e treaba noastră să o facem, dar valoarea adăugată a pacului este cel puțin la nivel economic uh, clară pentru toată lumea și în ceea ce privește politica regională, domnul Von a spus multe, așa că nu intru în detalii, pentru că sunt absolut de acord cu um, poziția dânsului. Deci cu poziția Comisiei Regii. În această comisie am spus că trebuie să crească bugetul pentru uh, dezvoltare, educație, pentru structurile transnaționale. Suntem de acord cu toate aceste lucruri. Problema este că nu știm de unde să găsim acești bani, pentru că nu considerăm că trebuie să luăm bani nici de la politica agricolă comună, nici de la politica regională. Și o întrebare, pentru că și mie mi-a atras atenția ca și domnului Olbricht fraza care spune că sunt prea multe proiecte finanțate care au valoare adăugată doar la nivel local. La ce vă referiți când spuneți acest lucru? Atât, mulțumesc! Merci, j'ai pas d'autres inscrits. Mulțumesc, nu mai e nimeni înscris la cuvânt. Dacă îmi permiteți, fac și eu două observații personale. În legătură cu politica agricolă comună, PAC-ul are obiectivul de a asigura un venit agricultorilor, dar spuneți că trebuie că, că obiectivele PAC-ului trebuie să fie coerente cu politicile noastre de liber schimb. Spuneți că anumite um, acorduri de liber schimb uh, vor duce aproape la falimentul unor agricultori și că e nevoie de coerență politicile noastre. Vă adă observații în legătură cu fondurile de coeziune. Am văzut în această dimineață că încă o dată plățile scad de la un an la altul. Așa că pun întrebarea expertei noastre și comisiei eu cred că fondurile de coeziune și cele de dezvoltare structurală au folosit mult pentru a finanța beton și asfalt. Oare n-a venit vremea să investim mult mai mult în formarea profesională? Știți că pentru mine e importantă lupta împotriva șomajului tinerilor și formarea poate să fie utilă în acest sens, dar anumite țări nu au legislația sau mijloacele necesare pentru a oferi um, aceste um, inițiative de formare. Nu credeți că Fondul Social European sau fondurile regionale pot fi folosite pentru a încuraja tocmai aceste politici de formare profesională, care pentru mine sunt o modalitate excelentă de a lupta împotriva șomajului tinerilor și de a asigura competitivitatea economiei europene? Uh, Acestea fiind spuse, dau cuvântul din nou uh, doamnei Margit Schratzenstaller și apoi Comisie Europene. Thank you very much for these questions. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Sunt foarte bucuroasă de toate aceste întrebări și apreciez foarte tare uh, contribuția dumneavoastră. Mi-arată că sunt multe întrebări. Nu vă pot răspunde la toate. Asta arată cât de grele sunt aceste chestiuni, câte întrebări sunt deschise, de la valoarea adăugată locală până la cea europeană și așa mai departe. Am fost rugată să fiu foarte, foarte succintă. Mă voi lega de două, trei aspecte care sunt cu, importante cu precădere. Iar uh, despre restul, uh, mă voi, uh, la restul mă voi gândi acasă, ca temă de casă. Mai întâi, ați menționat structura bugetului și m-ați întrebat dacă aș vrea ca ea să fie schimbată sau dacă sunt sugestii revoluționare sau nu. categoriile și cheltuielile sunt o regulă, trebuie doar să existe um, un transfer. Nu cred că e nevoie de elemente, de alte elemente, de elemente în plus, nu cred că trebuie tăiat nimic, eliminat nimic. Cred că trebuie să, tra- să facem un transfer între fonduri, fonduri și în acest context să încercăm să existe o orientare înspre durabilitate. În al doilea rând, la ce mă refer cu acordurile de tip pachet? Nu mă refer la condiționalități. În general, n-ar trebui să luăm uh, elementele individual, ci să le combinăm vedem că există diferite efecte între diferitele state membre, diferitele grupuri de state membre, cum ar fi, uitați-vă, cu taxa pe carbon. Sunt uh, state membre care vor taxe pe carbon sau vor taxe mai mari pe carbon și sunt și alte state membre care, cărora uh, le este greu să digere aceste taxe pe carbon din punct de vedere economic și social. Deci am putea combina taxele pe carbon cu o asistență sporită pentru programele de decarbonizare la coeziune sau uh, știu eu. Un al treilea comentariu este uh, un aspect foarte important din punct de vedere politic pentru mine și n-aș vrea să fiu prost înțeleagă. Eu cred că șocul Brexitului este o catastrofă și eu cred asta. Dar dacă rezultatul va fi că statele membre înțeleg că trebuie să schimbe ceva, inclusiv ceva în bugetul european, măcar poate rezulta un mic lucru bun din asta. Nu sunt eu în favoarea Brexitului, ba din potrivă. Și o ultimă observație, de câți bani e nevoie? Probabil de mai mulți decât sunt acum, însă nu cred că se va obține din punct de vedere politic asta în structura curentă. Mai întâi trebuie schimbat uh, sistemul de resurse proprii, trebuie schimbată structura cheltuielilor și abia după aceea putem vorbi despre un uh, volum sporit al bugetului. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon. Um, thank you, Chairman. Um, I can be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, spune reprezentantul Comisiei. Mulțumesc Parlamentului și Comisiei pentru bugete pentru aceste studii bogate, pentru faptul că ne puneți la dispoziție uh, aceste comentarii. Este un input important. Suntem în etapa pregătitoare la Comisie și totul este foarte intensiv vrem uh, să facă Comisia cea mai bună propunere cu putință până în luna mai la anul. Deci suntem în etapă pregătitoare și nu pot să vă ofer o reacție substanțială pe un subiect care încă nu a fost discutat oficial, dar aș vrea să menționez un element interesant. Recent, comisarul Oettinger a făcut o intervenție la conferința despre viitorul uh, finanțării europene pe 25 septembrie și acolo a avansat și el uh, conceptul de valoare adăugată europeană. Pentru domnia sa este un punct de pornire pentru a analiza prioritățile, pentru a ne axa cu toții pe viitor, pe bugetul european. În cadrul uh, acelei intervenții am menționat apărarea, mari, uh, protecția resurselor de apă, uh, marile proiecte, uh, infrastructura transfrontalieră. Sunt lucruri care rezonează mult cu prezentarea invitatei de astăzi. Iar în ceea ce privește PAC, comisarul Oettinger este ceva mai blând în concluziile sale, recunoscând că PAC și cei doi piloni și-au dovedit valoarea. Deci uh, nu merge într-atât de departe pe cum doamna Schratzenstaller. Sunt uh, câteva chestiuni cu care ne luptăm. Domnul comisar Oettinger vrea să găsească un echilibru între a cere mai mulți bani, uh, mai multe contribuții statelor membre, cu argumente de valoare adăugată europeană și, de cealaltă parte, întreprinzând câteva reduceri bugetare pentru a, vedea o propunere, pentru a avea o propunere bugetară realistă. Întrebarea este care sunt cele mai inteligente propuneri de asemenea reduceri. Pare inevitabil că acolo unde este cheltuiala mai mare, PAC, coeziune, să intre cumva în această analiză. Văd că doamna Schatzenstaller a sugerat să facem plăți directe la PAC și um, să punem și acolo totul într-o perspectivă de coeziune. Să ne axăm pe finanțarea cu plăți directe a zonelor mai, a statelor membre mai sărace. Nu știu dacă e bine să combinăm această abordare sectorială cu abordarea de coeziune. Trebuie mereu să vedem cum uh, ne axăm cu pacul pe fermele și fermierii mai săraci un fel de concept al plafonării. Capping. Poate că așa. Dar v-am mai spus, încă se discută și ca o observație personală. Principalii apărători ai sumelor mari de la PAC pleacă din Uniunea Europeană, desigur. Cei mai mari beneficiari Uh, la sume per uh, exploatație agricolă pleacă din Uniunea Europeană. Deci, să facem niște calcule după Brexit, să vedem ce iese. În ceea ce privește resursele proprii, n-am uh, discutat încă, dar atrag atenția asupra unei întrebări care a apărut din partea membrilor. E vorba despre o abordare neutră din punct de vedere fiscal. Este foarte important pentru discuția finanțării viitoare. Ce vrem să facem? Vrem să avem finanțare viitoare uh, complet neutră din punct de vedere fiscal, fără o împovărare în plus pentru uh, contribuabili. Este abordarea grupului Monti. Dar dacă o luăm pe această cale, e cu o consecință. Nu mai putem spune că o, un nou program de resurse proprii poate acoperi lacuna Brexitului. Dacă, deci, vrem să faciliteze acoperirea lacunei lăsate de Brexit, atunci, nu știu, vorbim despre o povară fiscală mai mare, în realitate. Deci, e pe undeva o contradicție. Primim sfaturi și consiliere contradictorii. Chestiunea neutralității fiscale e o chestiune care încă trebuie dezbătută. Mă opresc aici. Am înțeles că despre durată vom discuta imediat. Voi reveni cu comentarii. les ressources... Domnule director, resursele proprii n-au în primul rând obiectivul de a ieși din această tiranie a primirii înapoi ceea ce au dat statele membre și de a avantaja spiritul comunitar? Așa cum a subliniat Mario Monti în raportul său, dacă există resurse proprii, proprii, adică impozite, care intră la buget, la bugetul european, pe de altă parte, impozitele colectate la nivel național trebuie să scadă. Bun, încheiem aici această primă parte cu concluzia pe care o va trage unul dintre cei doi raportorii noștri, domnul Olbricht. Aș spune că nu este concluzia, este doar concluzia acestei dezbateri. Concluzia Comisiei pentru Bugete va fi raportul nostru. Am um, înregistrat cu uh, geste clare a expertei că principalul element nu este schimbarea structurii bugetului, ci să intrăm în conținut, să schimbăm conținutul și aici începe problema. Pentru că dacă se propune să nu schimbăm cultura, așa cum spune Comisia, trebuie să intăm, de exemplu, în părți ale bugetului investiții și așa mai departe și să intră în aceeași logică. Întrebarea este dacă acest lucru e vizibil sau nu. Și concluzia este că nu ar trebui o schimbare reală. Restul este de dezbatere politică, ce e mai important și mai puțin important și în ce direcție să ne întreptăm. Este foarte interesant că în Parlament discutăm noile priorități și importanța oferită noilor priorități. În uh, opinia expertului, expertei, prioritățile nu schimbă întreaga filozofie, schimbă filozofia eficienței și conținutul sau proporțiile, că până la urmă e chestiune de proporții. Deci, pentru mine, concluzia este că nu putem discuta despre structură fără să discutăm despre conținut. Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc! Dacă pot să adaug și eu un lucru. Cred că trebuie să simplificăm considerabil și uh, nu regulamentul financiar în curs de revizuire ne va ajuta să facem acest lucru. Deci trebuie să cerem comisiei să facă propuneri pentru viitorul cadru financiar multianual, dar și să propună să facă o reformă profundă a regulamentului financiar. Pentru că ni s-a spus că nu putem modifica mai mult regulamentul actual pentru că avem un CFM în curs dar dacă peste trei ani se spune nu putem schimba cadrul financiar pentru că l-am adoptat acum trei ani, nu vom mai ieși din, această, din acest cerc vicios. Deci trebuie să se clarifice lucrurile. Trecem la a doua discuție cu 40 de minute întârziere, care arată tocmai cât de interesantă a fost prima. Um, domnul uh, Acos weekend el ne va prezenta studiul său privind durata viitorului CFM. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem probleme cu timpul. Cu toții trebuie să ajungem și la aeroport astăzi, înapoi. Voi limita contribuția la câteva minute. După această discuție utilă și foarte completă în legătură cu structura și conținutul următorului CFM, aș dori să fac o scurtă analiză a duratei CFM-ului. Dar, înainte de a trece la această parte a prezentării mele, I would also have some general remarks about... Am și niște observații generale. În legătură cu viitorul CFM. Și aș dori să contribui la această dezbatere generală privind viitoarea orientare a bugetului. După aceste considerații de ordin general, mă voi concentra pe cele trei scenarii propuse 5 ani, 7 ani și 10 ani, adică 5 plus 5. Voi prezenta avantajele și dezavantajele fiecărui scenariu din punctul de vedere al previzibilității, stabilității și a, al flexibilității și a, a uh, capacității de reacție la schimbări. În plus, aș dori să abordez aspecte practice legate de punere în aplicare. Dar cred că nu voi avea destul timp. Timetable, but I inserted ca să vorbesc și despre acest calendar sau um, această punere în aplicare, dar veți găsi la sfârșitul studiului meu toate aceste informații. Mai întâi, în legătură cu durata, observație generală. Statele membre dar, mm, mm, nu sunt foarte interesate de acest aspect. S-au obișnuit cu un CFM de șapte ani și nu prea le pasă, de fapt, de durată. Le, pasă de, le pasă de aspecte tehnice. legate de regulile de dezangajare, reguli de punere în aplicare, și pozițiile bugetare nete. Putem spune că este greu să găsim studii detaliate pregătite de instituții, la da, Comisia Europeană sau Parlamentul European în legătură cu durata. Sunt doar câteva aliniate, câteva referiri la durată, pe aici, pe acolo. Câteva observații generale mai întâi. În legătură cu aspecte de ordin general. Prima observație este că procesul de decizie este unul foarte tehnocratic și birocratic, bazat pe reguli. Deci este foarte greu de schimbat bugetul european ar trebui să fie un proces treptat. Deci, um, categoriile pot fi reformate, dar doar treptat. Un exemplu bun este CFM-ul actual, pentru că chiar dacă s-au făcut schimbări importante, totuși astăzi 70% din cheltuieli sunt pentru agricultură și politica de coeziune. A doua observație generală este faptul că aș spune eu că bugetul european este practic un buget de investiții. Are funcții diferite de bugetele naționale. În studiul meu am evaluat diferitele uh, funcții clasice ale bugetelor și am ajuns la concluzia că bugetul european este practic unul de redistribuire, pentru că politica de coeziune și parțial politica agricolă um, sunt politici de redistribuire. Dar în plus există și o funcție de dezvoltare, pentru că ambele politici doresc să îmbunătățească dezvoltarea, competitivitatea și durabilitatea, dezvoltarea durabilă și în plus există politici cum ar fi cercetarea și um, uh, inovarea, uh, rețelele transeuropene și așa mai departe, care pot să uh, ajute să contribuie la dezvoltare și competitivitate. În legătură cu funcțiile clasice, stabilizarea macroeconomică Aș spune că, având în vedere dimensiunile bugetului, e vorba de 1% din venitul național brut, bugetul european nu poate să răspundă unei funcții de mm, stabilizare macroeconomică. Bineînțeles, ar putea să, să aibă loc schimbări în viitor, mm, odată cu reforma guvernanței economice europene. A treia considerație mea de ordin general se referă la avantajele reciproce ale integrării europene și ale transferelor, transferelor um, spre bugetul european. Practic, poziția bugetară netă este doar un factor um, legat de avantajele integrării europene. Există o serie de avantaje reciproce um, legate de efectele transfrontaliere și impactul indirect asupra cererii și ofertei sinergii legate de economiile de scală și statele membre ar trebui să aibă o abordare mai largă, nu doar cea bazată strict pe poziția lor bugetară. Președintele roagă pe vorbitor să scurteze um, această prezentare generală, să treacă direct la ipotezele legate de durată. Well, um, something about uh, performance and, and conditionality and rules. În legătură cu performanța, consider, eh, condiționalitatea și regulile și valoarea adăugată, am făcut o serie de observații în studiu, fără a intra în eh, detalii, aș eh, ajunge la concluzia că valoarea adăugată trebuie să fie elementul central um, în funcție de care ar trebui să se structureze bugetul european și condiționalitatea ar trebui să joace un rol important pentru că trebuie să existe o legătură clară între transfere, transferuri și respectarea sau um, realizarea unor reforme structurale. Și, în fine, stabilitatea și flexibilitatea sunt ambele necesare. După această parte generală introductivă, permiteți-mi să prezint cele trei scenarii. Am, in, in, am uh, pus în prezentare tabele cu cele trei scenarii. Avem uh, avantajele și dezavantajele fiecăruia. Primul slide se referă la un CFM de 5 ani. Avantajele acestui scenariu ar fi alinierea cu mandatul Parlament, Parlamentului European și al Comisiei. Deci fiecare comisie și parlament ar avea un rol important de jucat în pregătirea și punerea în aplicare a unui CFM de 5 ani. Bugetul european și chestiunile bugetare, discuțiile legate de buget ar fi practic elemente centrale ale politicii europene. Deci, acest subiect uh, ar fi în continuu pe ordinea de zi. Un alt avantaj ar fi um, flexibilitatea sporită și um, o mai bună ajustare la um, schimbări și la evenimente neprevăzute. Pe de altă parte, doresc să spun că această flexibilitate ar fi adevărată doar pe termen mediu, pentru că practic a existat posibilitatea ajustării după 5 ani. Și, în fine, reguli, ar fi nevoie de reguli mai simple și mai flexibile. Deci, practic, acesta ar fi o consecință directă a unei durate mai scurte. Punerea în aplicare ar trebui să fie mai simplă, simplificată pe baza unor reguli uh, cât mai um, ușor de pus în aplicare pentru a evita întârzierile. Aspecte negative acum sau dezavantaje. O durată mai scurtă ar însemna mai puțină previzibilitate. Ar putea fi o problemă pentru politicile pe termen mai lung, investițiile pe termen mai lung, cum ar fi politica de coeziune, infrastructura, cercetarea și dezvoltarea, dar și de atât politici din aceste domenii. Un alt dezavantaj ar fi negocierile permanente. Pe de o parte, acesta este și un avantaj, dar este și un dezavantaj pentru că instituțiile ar fi în negocieri într-una. O altă observație uh, legată de flexibilitatea sporită. Aș spune că aceasta depinde de reguli. Deci, cu o durată de 5 ani nu există nicio garanție că bugetul va fi unul mai flexibil. Ultima observație legată de un dezavantaj ar fi faptul că ar fi foarte puțin timp pentru pregătirea următorului CFM. Deci, în al doilea an de până în aplicarea unui CFM de 5 ani, ar trebui să începem pregătirea următorului, următorului CFM. Deci, practic, fără evaluare expost și fără a ține cont de rezultatele perioadei în curs. Deci următorul CFM s-ar baza pe CFM-ul precedent și nu pe cel în, experiența celui în curs. Următorul scenariu este cel cu o durată de șapte ani, care ne este cunoscut pentru că a devenit norma astăzi. Um, un CFM de șapte ani oferă mai multă siguranță și stabilitate um, decât un CFM de cinci ani. Este foarte bun pentru programele multianuale, o facilitează planificarea strategică. și uh, permite o bună intervenție în principalele domenii de interes. E mai mult timp pentru uh, pregătire, până în aplicare și evaluare. Dezavantajele acestuia sunt următoarele. Durata de șapte ani nu este sincronizată cu uh, mandatele instituțiilor. Comisia care începe mm, sau face propunerea de CFM are un rol decisiv în proces și din cauza revizuirii la jumătatea perioadei și următoarea comisie și următorul parlament vor avea roluri importante de jucat, dar la alt nivel. O altă critică ar putea fi legată de rigidități. Poate perioada de reacție ar putea fi prea lungă, reacție la schimbări, la noi circunstanțe care pot apărea. De aceea, o evaluare la jumătatea perioadei este necesară. Dar problema este că Evaluarea la jumătatea perioadei. Așa cum a fost făcută ea în cazul CFM-ului actual, s-ar baza doar pe experiența primilor de ani de punere în aplicare, pentru că știți, evaluarea se pregătește în anul al treilea, schimbările trebuie adoptate în prima jumătate al, al patrulea celui de-al patrulea an. Deci, practic, pe baza experienței de doar 2 ani se fac aceste modificări și asta nu e o experiență prea lungă, chiar dacă, mai ales dacă apar probleme și întârzieri din cauza unor reguli cam complicate cum s-a întâmplat în cazul politicii de coeziune nu avem suficientă experiență pentru, pe baza căreia, să facem această evaluare la jumătatea perioadei. Um, trecem la scenariul 3, un CFM de 10 ani. Avantaje. Grație formatului 5 plus 5 ani, s-ar alinia cu mandatele instituțiilor, Ca și în cazul opțiunii 1, ar fi o prioritate permanentă a instituțiilor, ar oferi stabilitate, previzibilitate și să respecta mai bine condițiile de planificare strategică. Deci, practic, avea, am avea planuri strategice de pe 10 ani Am avut uh, astfel de plan, un astfel de plan strategic, uh, strategia de la Lisabona, apoi uh, strategia 2020 și probabil după strategia 2020 ar urma o strategie 2030 pentru următorii 10 ani. Putea avea din nou o orientare strategică sau un plan strategic. Și acest lucru înseamnă că dacă am avea un CFM de 10 ani, o strategie completă după UE 2020 s-ar um, um, acorda cu durata CFM-ului. O strategie pentru cercetare și dezvoltare, pentru educație, pentru rețelele transeuropene și alte politici, cum ar fi dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și așa mai departe. Ar fi mai mult timp pentru a se obține rezultate sau uh, elemente concrete legate de punere în aplicare, pentru că evaluarea la jumătatea perioadei s-ar uh, baza sau s-ar ar ține cont de primii trei ani de punere în aplicare. Deci, deja, ar, situația ar fi diferită de cea actuală de șapte ani. Acum, dezavantaje. Comisia care începe CFM-ul de 10 ani ar avea rolul crucial în acest proces. Principala nesiguranță legată de acest scenariu de 10 ani 5 plus 5 este faptul că instrumentele juridice ar trebui să fie unele fixe pe 10 ani și deci ar apărea o anumită rigiditate. Deci, la nivel juridic, ar trebui să se știe clar cum se face revizuirea la jumătatea perioadei la nivel practic, pentru fiecare uh, categorie, pentru fiecare program trebuie să existe marje, rezerve și pentru întregul buget să trebuie să fie o rezervă substanțială pentru a um, permite adoptarea flexibilă la noi provocări cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei. Mă opresc aici. Acestea au fost principalele elemente. Puteți să citiți uh, ce am scris în legătură cu um, calendarul. E interesant, um, mai ales dacă comparăm cu mandatele și calendarul de punere în aplicare al CFM-ului. Deci, um, evaluăm cele trei scenarii din aceste puncte de vedere. Problema delicată cu acest uh, calendar este faptul că, în anumite cazuri, discuțiile ar, ar, sau um, inițiativa ar fi a unei comisii, dar punerea în aplicare și chiar evaluarea finală ar fi făcută de următoarea comisie și de următorul parlament. Mă opresc aici. Mulțumesc. Merci. Merci pour cette... Vă mulțumesc pentru această prezentare. Am înțeles care sunt neajunsurile fiecarei dintre cele trei scheme. O să-l rog pe unul dintre cei doi raportori. Am Toma. Să ia cuvântul, doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru aceste explicații. Înainte de a pune întrebări, aș vrea să fac observație, pentru că dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră ați spus că subiectul duratei nu va fi unul central în seria de reticențe din partea Consiliului și Gerard Depre spune același lucru. Această chestiune ne fiind una politică pentru Consiliu, chipurile. Eu cred că este exact pe dos și știm că am avut dificultăți cu Consiliul până acum, chiar în clipa în care s-a um, indicat posibilitatea să se revizuiască cadrul financiar uh, multianual 2014-2020. Uh, s-a văzut și atunci când am vrut să punem în aplicare revizia cadrului financiar acum un an. De altfel, toată lumea credea că nu o să reușim. Je crois que ça sera pas si facile parce que justement, c'est la dimension démocratique et la dimension este o dimensiune uh, democratică și de integrare în această revizie. Ce qui fait que uh, les États membres, le Conseil va, va, va essayer au maximum d'empêcher uh, Statele membre parcă au încercat să nu permită intervenția Comisiei și Parlamentului în acest uh, CFM. Eu cred că va fi o luptă grea. Apoi, uh, M-am uitat la cele trei scenarii ale dumneavoastră și vă mulțumesc că de fiecare dată ați uh, făcut un rezumat al punctelor pozitive și negative, dar uh, eu sunt uh, foarte convinsă de 5 plus 5. O schemă ce ar putea fi numită 10 cu revizie obligatorie la jumătatea perioadei. putem să ne gândim uh, la acest lucru din perspectiva duratei lungi sau din a duratei scurte, dar până la urmă e tot același lucru. Adică trebuie, într-adevăr, să se respecte regulile democratice, adică faptul că și Parlamentul și, consiliul și Comisia, mă scuzați, au mandate pe 5 ani, La Consiliu situația este desigur diferită și trebuie să ne gândim la o durată suficientă. Nu doar pentru a pune în aplicare uh, politicile, mai ales pe cele structurale, și uh, de asemenea să ne gândim la un context specific, la faptul că avem schimbări profunde în ceea ce privește ecologia, munca, chestiuni care au nevoie de o durată mai lungă și de vizibilitate. Și uh, uh, și, uh, desigur, e important să avem chiar și o durată lungă, dar cu revizie obligatorie. Trebuie să fie obligatorie, nu doar review. Trebuie să scrie că e obligatoriu. Sigur că asta nu rezolvă toate problemele. Și una dintre aceste probleme, la care mă gândesc eu acum, este următoarea. Ce poate fi revizuit și ce trebuie păstrat? Deci ce putem revizui și ce nu putem, pentru că unele lucruri sunt adaptate la o perioadă pe 10, pe, de 10 ani, altele, de fapt, la 5 plus 5. Dar ce contează acum este să găsim o marjă de manevră, să vedem um, cum se poate combina ce este de durată cu ce poate fi revizuit. L-am între- am întrebat-o și pe experta noastră, dar nu mi-a răspuns, pentru că ce se poate schimba și ce poate fi modificat în funcție de evenimentele externe, de crizele externe, nu trebuie să fie făcut numai din perspectiva duratei, ci și din perspectiva instrumentelor de flexibilitate. Nu cred că trebuie să ne așteptăm ca durata să ne rezolve toate problemele. Apoi această revizie la 5 ani ne permite să avem și instrumente de flexibilitate utile. Eu sunt foarte convinsă de uh, revizia obligatorie, fie că îi spunem 5 plus 5 sau altfel, însă e important să vedem ce putem revizui. si je puis dire, uh, dans la négociation uh, à mi-parcours. Ce se poate face la jumătatea perioadei și ce nu. Actul politic, în orice caz, al revizuirii, susținut de alegeri, mi se pare esențial. Mulțumesc, doamnă Toma. Vă mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul uh, raportorilor din umbră. Monsieur Olbricht. Domnul Olbricht. Monsieur Lewandowski. Domnul Lewandowski. Well, I, I believe shortly. Fiți succint, nu e nicio problemă. Sau dacă nu doriți. Da, cred că chestiunea duratei este Uh, corelată cu așa numita poziționare strategică a Parlamentului și anume că ar trebui să ne corelăm mandatul cu CFM-ul, deci 5 ani și nu 7 ani. Uh, eu cred de asemenea că ar trebui să înțelegem că o potrivire reală nu e posibilă, în termeni reali, pentru că noi ne referim la implementare și un CFM real presupune negocieri, acord și punere în aplicare. Și indiferent ce spunem, 5 ani, 7 ani, 5 plus 5, totdeauna sunt niște necunoscute. În primul rând, durata negocierilor. Ultima dată a fost vorba de 2 ani și jumătate. În general, peste un an. Acum avem nevoie de mai multe luni, dacă există voința politică să se ajungă la acest acord înainte de alegeri. Însă, întotdeauna sunt niște necunoscute. În al doilea rând, evenimentele neprevăzute. Brexitul a fost ultima dată, atunci când împreună cu colegii mei pregăteam uh, perspectivele financiare. Acum uh, Brexit. În orice caz, sunt multe chestiuni neprevăzute și e foarte greu să uh, ai un calendar care să anticipeze aceste lucruri. În orice caz, Cred că trebuie să renunțăm la poziția strategică a Parlamentului, la acest concept și să discutăm pe șapte ani, să ne bazăm pe memoria instituțională, pe Comisie și Parlament și revizuirea de la jumătate uh, de calendar să se facă uh, regulat. 5 plus 5 ar fi un experiment. Suntem, am intrat într-un teritoriu necunoscut. Și ar trebui să ne gândim bine la ce facem. Să ne gândim, pornind pe, de la experiența pe care o avem, ce este fix și ce este variabil în perioada de 10 ani, ce este transferabil, pentru că e important să avem poziții unanime ale statelor membre, um, să vedem ce poate fi transferat anual și la revizuirea uh, de jumătate de uh, parcurs însă trebuie să renunțăm la poziția aceasta așa zis strategică a Parlamentului, pentru că în viața reală nu e posibil să se respecte. Mulțumesc! Dintre raportorii din umbră, poate să intervină cine dorește, domnul Dupre. Oui. Uh, rapid. Foarte rapid, domnule președinte. Nu reușesc uh, să am o abordare dogmatică a acestei probleme. Dacă ar fi să rezum uh, la ce mă gândesc după ce am ascultat pe cei care au luat cuvântul până acum, aș spune că, în legătură cu perioada de 5 ani strict, aș zice nu. La 5 plus 5 aș zice da, poate, și la 7 ani aș zice de ce nu. Să păstrăm cei 7 ani. Dacă vă și explic de ce, vă explic. Ideea este că dacă trebuie să plătim un preț ca să schimbăm această durată de șapte ani, nu sunt dispus să o facem. Dar, pe de altă parte, mă gândesc că, menținând durata, am putea să ne concentrăm pe trei elemente și să obținem mult mai mult. 1. Creșterea uh, serioasă a flexibilității. În al doilea rând, reducerea prealocărilor, pentru că rigiditatea bugetului de aici vine. Și în al treilea rând, și aici mă leg și de ce spunea Isabel, definirea condițiilor în care există o revizuire obligatorie a conținutului. Deci trebuie să existe aceste condiții de obligativitate. Dacă ne concentrăm pe aceste elemente, pe care le-am menționat deja, aș zice că nu ar trebui modificată durata CFM. Mulțumesc. Raportorii din umbră văd că nu mai doresc să intervină. Dragi colegi, dacă mai este altcineva, doamna Niriada? I don't really want to... Nu voiam, de fapt, să vorbesc. Să vorbesc. Nu să intervin, să mă plâng mai mult, pentru că am tot vorbit despre acest subiect. Cred că nu vom ajunge noi la o decizie astăzi Evident că trebuie să ne uităm la argumentele pro și contra, să studiem mai în detaliu. Sigur că flexibilitatea e un lucru bun, dar nu spun mai multe, pentru că trece timpul și văd că domnul Fernandez uh, vrea și el să ia cuvântul. Sau mai vorbim peste 5 ani. Nu, monsieur Fernandez, je souhaite pas. Nu, domnul Fernandez nu vrea să ia cuvântul, văd că nici altcineva. Poți să spui că ești de acord cu mine, spune domnul Depre. C'est quand même pas si mal. Deci, Domnule Olbricht. Olbricht. O întrebare scurtă pentru expertul nostru. E o analiză foarte bună și interesantă. Spuneți că perioada de cinci ani e negativă. Ne-ați dat argumente, ne-ați spus că cinci ani nu e bine. Dar dacă ați fi un consilier al politicienilor, ce ați recomanda? Mă gândesc că veți răspunde, depinde ce vreți. Bun. Ne puteți da uh, sfaturi foarte pe scurt. Care e cea mai bună soluție din punctul dumneavoastră de vedere? În funcție de ce credeți dumneavoastră că ne dorim? Șapte ani și condițiile impuse de mine, spune domnul Dupre. Am Toma? Doamna Toma, da, foarte, foarte pe scurt. Vreau să-i răspund domnului Lewandowski și de asemenea domnului Dupre în legătură cu perioada de șapte ani. Problema perioadei de șapte ani este că și în cazul ei suntem obligați să facem o revizuire, s-a văzut. Deci până la urmă perioada e și mai scurtă. Măcar de da, la cam avea 5 plus 5, se face revizuirea la 5 ani. Deci avem o vizibilitate a politicilor, a implementării. Dacă facem revizuirea la 3 ani și jumătate, am făcut-o, de fapt, cu domnul Olbricht, și sunt dificultăți. Se vede și că există un decalaj în legătură cu implementarea politicilor de coeziune. Foarte bine ați făcut, de altfel, spune domnul Dupre. În orice caz, doamnă Toma, intervenția dumneavoastră a avut un efect imediat. Ă, l-a făcut pe domnul Fernandez să dorească să intervină. Da, o să fiu foarte subțint. Cinci, nu, 7. Funcționează, se, pot am, se poate ameliora perioada cu mai mare flexibilitate. Dacă zicem 5 plus 5, cu revizuire, ar putea să însemne că de fapt e vorba de 5, pentru că nu știm ce înseamnă plus. Și atunci zicem 10, nu zicem 5. Dacă vreți 5 eh, plus 5, zicem 10. Bine, zicem 10. Dacă spunem 5 plus 5 și revizie, ce înseamnă revizia? Am putea să avem o uh, revizie de 1 miliard, 500 de milioane? 7 înseamnă securitate. 10, de ce nu, dar ar fi nevoie de o și mai mare flexibilitate decât perioada de 7 ani. Si vous le permettez, moi je trouve qu'il y qu y a un vrai sujet quand même de, de légitimité démocratique parce que euh... Cred că e o problemă de legitimitate democratică. Ați fost aici înainte de evenimentele din mai 2014, majoritatea dumneavoastră. Eu atunci am fost ales. Și când am ajuns aici, mi s-a zis, e foarte simplu, bugetul e făcut, se taie câte o felie în fiecare an și așa merge treaba. După părerea mea, e o situație fragilă. Cum poți să mergi din 5 în 5 ani în fața alegătorilor și să le spui, păi uitați, avem un buget pe 10 ani. E o mare problemă. N-ar trebui oare să facem diferența între redistribuire uh, domnul Fernandez, dar avem o problemă, domnule președinte. Negocierea unui CFM durează mai mulți ani. Deci am putea să spunem că vrem mandate de deputați de 10 ani. De ce nu și pentru comisie? Dar uh, vedeți că lumea merge tot mai repede și că avem probleme diferite. Când ați votat ultimul CFM, ați redus creditele pentru imigrație. Ați avut un simț deosebit al anticipării. Putem face diferența între ce este redistribuit, practic uh, între 75 uh, și 80% din buget, și celelalte acțiuni care necesită o mai mare maleabilitate. 80% din buget este prealocat. Se redistribuie 14% uh, și mai rămân 6% pentru instituții, Parlament, Consiliu, Comisie, Curtea de Justiție, de conturi și așa mai departe. Poate că ar trebui să facem o diferență între ceea ce este redistribuit, aducând o mai mare simplitate în reguli, în programe, pentru că pe teren uh, oamenii se străduiesc să facă să corespundă ce voiau ei să facă cu regulile programului. E o plusvaloare negativă. Haideți uh, să cădem de acord și să întrerupem, să punem capăt acestui mod de lucru. Creăm ocupare la comisie, la, în regiuni, peste tot, dar este o valoare adăugată negativă. Deci, ajunge cu asta. Știu că experții trebuie să ne părăsească în curând și cred că astfel uh, domnul expert își va uh, reduce concluzia, care oricum nu e ușoară. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. So, first of all, uh, it was... Mulțumesc, în primul rând, nu voiam să vă prezint o singură opțiune, să menționez doar avantaje și dezavantaje ale scenariilor. A fost clar că opțiunea 1 nu e viabilă, din cauza duratei foarte scurte. În ceea ce privește opțiunile 2 și 3, ele depind de reguli și de flexibilitate și, uh, desigur, am spus-o, bugetul UE este unul fără investiții și fără investiții pe termen lung în principal. Dar necesită stabilitate pe termen lung. Sunt convins că, practic, cadrul juridic, temeiul juridic ar putea fi decise pentru 10 ani în cazul rețelelor transeuropene, la politica de cercetare și dezvoltare, politica de coeziune. În cele mai importante domenii este posibil. Uniunea Europeană are o experiență adecvată pentru a lansa uh, acest uh, proiect pe termen lung. Dacă ne uităm la perioadele anterioare de programare, la uh, CFM-urile anterioare, și atunci existau schimbări mai radicale, chiar și din uh, perspectiva uh, ulterioară. S-au făcut niște eforturi, niște regrupări uh, ale mai multor domenii. Președintele, dați-mi voie, nu au fost schimbări, dar pentru că nu aveam fonduri, s-au multiplicat sateliții bugetari. Și în analiza dumneavoastră, cred că ar fi bine să înscrieți și necesitatea uh, de a avea un buget unic, un buget clar și ușor de înțeles pentru europeni. And uh, so I think that uh, it is a... Eu cred că e vorba de reguli. Nu știu, la 10, 15, 20% să zicem din bugetul uh, CFM pe 10 ani care să reprezintă un fel de rezervă. Și după revizuirea de la jumătatea perioadei să se folosească. Pentru că am putea să avem uh, un plan de dezvoltare națională pe 10 ani, să zicem, un acord de parteneriat, să se introducă coeziunea. Însă, E nevoie de indicatori clari, de repere clare ca să se găsească un temei juridic și să se facă o evaluare după prima jumătate sau, în fine, în funcție de reguli, după 3 ani de implementare sau 4 sau 5 și apoi să se poată face un fel de adaptare, regrupare, restructurare. Chiar în cadrul programelor de coeziune ar fi posibil. Însă depinde de reguli dacă va fi 15% sau mai mult din resurse. Ați spus la început că există o problemă juridică legată de competențele instituțiilor. Care e rolul statelor membre și al Consiliului la această revizuire? pot să fie de acord că este rolul Comisiei și al Parlamentului să facă revizuirea sau vor să aibă uh, un cuvânt de spus. E o problemă juridică. Cum putem rezolva această chestiune? E important să fie clar uh, ce misiune au de îndeplinit Comisia și Parlamentul. Deci trebuie stabilit acest cadru pentru 10 ani și de apoi să ne adaptăm la așteptări. Într-o zi va trebui însă să tragem și concluziile și știm că nu va fi ușor. Pentru că uh, Până la urmă, care e viitorul Europei și ce vrem să facem cu Europa? Comisia, vă rog. Um, first of all, this is a genuinely open... Domnule președinte, este în general o chestiune perfect deschisă pentru comisie. Eu nu uh, am niciun fel de prejudecată. Este un document care prezintă avantajele și dezavantajele uh, foarte valoros și pentru comisar. Vreau doar să vă atrag atenția asupra unui, asupra unui număr de două, trei aspecte la care poate nu v-ați gândit. De exemplu, următorul CFM nu este oare unul atipic? Sunt circumstanțe specifice în ceea ce privește retragerea unui contribuitor net important și poate că negocierile viitoare vor trebui să se facă într-o disciplină extraordinară, cu compromisuri extraordinare. Poate nu vreți să le prescrieți pentru 10 ani de zile. Deci poate că ar trebui să vă gândiți că ar putea exista un CFM de tranziție, înainte să se facă formula UE27. E important să ne gândim și la asta. În al doilea rând, dacă aveți ritmul de 5 sau 5 plus 5, întrebarea este când e momentul ideal să începem noua formulă. Gândiți-vă că totul va începe oricum în 2021, deci după 18 luni uh, de la un parlament nou ales, după 15 luni de la o comisie aleasă. Asta este pentru dumneavoastră timingul ideal pentru viitor, fiindcă dacă aveți 5 sau 5 plus 5 ca ritm, relația cu legislatura nu se va schimba. Poate vă gândiți la o perioadă de 6 ani cu o tranziție la jumătatea legislaturii pentru Parlament și Comisie, ca punct de început pentru noul CFM. Gândiți-vă un pic. Nu în ultimul rând, înțeleg că există diferite categorii de cheltuieli. Unora le-ar plăcea uh, să fie planning pe termen lung la Horizon sau poate chiar mai pe scurt pentru alții, dar eu am experiență în domeniu și am învățat următoarele. E un pachet fiecare element și fiecare politică și fiecare program e sprijinit de către un stat membru sau de cineva din Parlamentul European. Va fi foarte greu să avem două categorii de programe. De prima clasă, care primește 10 ani, bătuți în piatră, nenegociați, și a doua categorie cu doar 5 ani de zile. Grija mea este că nimic nu, că nu există acord până nu cădem de acord pe tot. Deci 10 ani fix, 99% fix și revizuirea la jumătatea perioadei nu va putea să se atingă de nimic prealocat. Ne-am dat seama de asta din experiență, deci vom putea negocia doar câteva chestiuni micuțe la vârf. Mă îngrijorează puțin acest aspect, că nu vom reuși să rezolvăm niște probleme, că vom avea diferența aceasta cu unii care primesc 10, alții 5 ani și, până la urmă, rezultatul fiind că vom avea un rezultat fix. Mulțumesc! Merci de ajut. Mulțumesc! Mulțumesc că ați adăugat cel al patrulea scenariu de 6 ani. Aștept și pe cel de 9 ani mais vous avez renoncé aux 4 ans. vois că la 4 ani ați renunțat. În fine, să ne luăm angajamente pe 10 ani într-o lume atât de schimbătoare și de mobilă, ar trebui uh, cel puțin să uh, includă și instrumente de mobilitate, pentru că altfel o să avem o mare rigiditate care va obliga din nou Comisia să ne propună fonduri fiduciare, instrumente financiare, și vom ajunge la o galaxie bugetară care nu va mai însemna absolut nimic pentru cetățenii europeni. Nu asta înseamnă democrația. În concluzie, cine dintre cei doi raportori vrea să ia cuvântul? Madame Thomas. Doamna Toma, mi se pare că e foarte hotărâtă. Da, pentru că uh, cu domnul Olbricht ne-am uh, organizat dinainte. Nu. No. Euh, euh, Înainte de toate, trebuie să observăm că dacă am păstra perioada de șapte ani, s-ar face revizuirea la trei ani și jumătate, deci și mai des decât din 5 în 5 ani. Asta în primul rând. În al doilea rând, încercam să fac o sinteză cu domnul Dupre mai devreme, dar era greu să spunem că până la urmă 5 plus 5 și 10 cu revizuire obligatorie e același lucru din două puncte de vedere. Ba da! Depinde ce includem în revizuirea obligatorie și de ce uh, facem la sfârșit. Deci, ce trebuie noi să discutăm acum nu este uh, între 5 plus 5 sau 10 cu revizuire, ci uh, adevăratul uh, lucru care trebuie discutat este să vedem care sunt politicile uh, de care nu ne putem atinge pe termen lung și celelalte, ca să ne trezim, să, ne tre- să nu ne trezim, cum a spus domnul președinte, că facem reduceri în același timp, cum am făcut în toate CFM-urile, la politici cu o plus valoare mai mare. Și avem nevoie de flexibilitate și să vedem ce putem schimba atunci când facem revizuirea uh, în mod uh, hotărător. Deci discutăm despre politicile de termen lung de care nu ne putem atinge și despre politici, nu neapărat pe termen scurt, dar politici care necesită o mai mare flexibilitate. Vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru că ne-a atras atenția asupra cadrului financiar de tranziție, pentru că altfel și Parlamentul și Consiliul s-ar găsi în cea mai uh, nepotrivită situație pentru a discuta, deci și acest lucru trebuie inclus în raportul din proprie inițiativă. Aș dori să insist și asupra faptului că condițiile de revizuire trebuie să fie definite foarte bine, indiferent de uh, alegerea pe care o facem. Și aș dori să mai spun și că inclusiv la politicile pe termen lung trebuie să ne gândim la uh, aceste revizuiri de jumătate de mandat să ne gândim la politica de coeziune, de aceea mă cam deranjează chestiunea performanței. Dacă luăm politica de coeziune și ne dăm seama că nu funcționează, înseamnă că trebuie să o eliminăm? Nu, trebuie să modificăm modul său de implementare, dar nu trebuie să renunțăm la politica de coeziune. Și asta e valabil pentru toate politicile. Și în cele din urmă, ca să răspund și comisiei, atunci când spuneți că în realitate nu e posibil să avem politici pe termen lung și pe termen scurt, pentru că la Consiliu se negociază pachete, eu vă spun că dacă e așa, păi haideți să avem politici pe termen lung și politici pe termen scurt ca să nu avem pachete. Pentru că ce înseamnă aceste pachete? Sunt uh, Uh, politicile celor care așteaptă uh, retribuții pentru contribuții nu sunt uh, ale intereselor și ale plusvalorii, ci sunt politici de negociere mioape pentru care ar fi mai bine să depășim această perspectivă. Deci trebuie să demontăm aceste mecanisme de negociere din Consiliu și cu Consiliul și eu cred că ar fi cel mai bun mod de a uh, revizui viitorul financiar al Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă Toma, domnul Olbricht. S-a spus tot ce era de spus. Dacă doriți uh, să uh, întrerupem această tiranie a profitului meritat, insistați pe lângă domnul Lewandowski și domnul Depre ca să ne vină cu propunerile pe care le așteptăm. Cu cât vom avea mai multe resurse uh, proprii, cu atât vor scădea contribuțiile de la uh, bugetul statelor membre, nu va mai vorbi nimeni de a primi înapoi ce îi se cuvine și vom vorbi mai mult de spiritul comunitar și de o Europa solidară. Bine! Foarte bine! Bon, écoutez, on va continuer. Haideți să mergem mai departe, pentru că interpreții sunt aici numai până la 18.30, spune președintele. Doamna Gardia Zabal, uh, ne veți prezenta un raport în premieră. Un raport al Comisiei pentru Bugete referitor la Banca Europeană de Investiții. Și aveți cuvântul. Sí, gracias, presidente. Yo me había... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pregătisem o prezentare în detaliu lungă, dar fiindcă suntem în întârziere, voi prezenta doar câteva idei. E adevărat, este pentru prima dată când avem această nouă configurație că noi ne ocupăm cel mai, de cea mai mare parte de acest raport, suntem competenți pe fond. Din acest motiv am încercat să condensez toate ideile în cinci secțiuni principale. Mai întâi încerc să analizez uh, provocările globale și politicile din UE și cum ele se leagă de politicile pe care le avem în vedere, diferitele probleme, proiecte, diferitele linii de investiție prin BI. Și, um, după cum am văzut, BI este un partener important când discutăm despre gestionarea investițiilor publice și private în interesul sau în serviciul politicilor europene. De aceea este atât de important. Politicile BI includ uh, consolidarea competitivității, dezvoltarea durabilă, crearea locurilor de muncă, susținerea IMM-urilor, politica de coeziune și eu cred că este bine să recunoaștem activitatea excelentă întreprinsă de către BI. Dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut pentru a susține sprijinul pentru țările mai sărace și trebuie să ne uităm puțin și la uh, dacă putem să menținem ratingul de A și în ce mod facem asta. Cred că trebuie să cerem uh, băncii europene de investiții să se concentreze mai mult pe proiectele care nu aduc doar un avantaj economic, ci aduc și un avantaj la nivel social uh, și deci se încadrează în politicile Uniunii Europene. Aș dori să subliniez uh, și acordul de, de la Paris pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. BEI va avea un rol fundamental uh, pentru punerea în aplicare acestor politici. Um, își va revizui strategia în cadrul politicilor uh, pentru um, climă și energie și cred că încet încet trebuie să abandoneze finanțarea energiilor um, fosile și să um, finanțeze proiecte de eficiență energetică. BEI are un rol important în gestionarea crizei refugiaților și a imigrației. Am negociat mandatul uh, extern și Fondul de Dezvoltare Durabilă și BEI are un rol sau fundamental sau or... este actor principal în cadrul tuturor acestor inițiative. Deci um, e nevoie de o coordonare cât mai bună. Um, și politica de egalitate este importantă. Există deja o strategie pentru egalitatea de gen, dar trebuie să se creeze un plan de acțiune acum cu măsuri concrete și încurajăm uh, BEI să facă acest lucru. Și partea legată de uh, pilonul social, pentru că o parte din finanțarea BEI este pentru infrastructuri de educație, de sănătate, pentru locuințe și acesta este un domeniu în care BEI trebuie să fie cât mai prezentă. Uh, iată ce am avut de spus în legătură cu provocările globale. O a doua parte se referă la aspecte legate de fiscalitate, lupta împotriva frauzei fiscale, uh, evaziunii fiscale sau evitării plătirii impozitelor. Cred că BEI trebuie să aibă o politică ambițioasă, uh, ambițioasă în relația cu jurisdicțiile care nu cooperează sau sunt opace. A făcut deja pași importanți înainte, am văzut acest lucru cu ocazia um, rapoartelor privind EFSI sau um, fond, în legătură cu fondul de dezvoltare durabilă, dar eu cred că BEI poate să fie un exemplu în aceste relații cu uh, sau uh, în lipsă de relații cu um, um, aceste regimuri care nu cooperează. Deci BEI trebuie să ceară să se facă um, rapoarte pe țară pentru a avea un mai bun control. O altă parte, a treia parte, se referă la transparență. Având în vedere volumul uh, finanțărilor BEI și faptul că este din ce în ce mai prezentă în politicile de dezvoltare ale Uniunii și având în vedere că bugetul garantează o parte din aceste politici, transparența, accesul la informații și la documentele neconfidențiale trebuie să fie un element central și cerem de asemenea să se revizuiască politica privind um, um, avertizorii de integritate, winter, uh, uh, whistleblowers și um, vorbesc și despre indicatorii care, pe baza cărora trebuie să se evalueze proiectele și impactul lor. În acest sens, cred că este important ca BEI să reia o idee pe care am uh, văzut-o Uh, la prezentarea privind aceste investment windows, uh, se spunea acolo ce obiective de dezvoltare uh, erau urmate și care erau obiectivele um, care trebuiau atinse și cred că este o bună modalitate de a le include. De asemenea, trebuie să revizuită sistemul de plângeri. Vedem că BEI o face în momentul de față da, vorbitoarea se întrerupe, întreabă dacă este o problemă legată de interpretare. Președintele are o intervenție fără microfon. Deci vorbeam despre revizuirea sistemului de plângeri, așa numitul complaint mechanism. Știm oricum că uh, Bay uh, face acest lucru în momentul de față. Au fost o serie de critici, inclusiv din partea ombudsmanului, uh, și considerăm că banca trebuie să fie foarte precaută când își face această modificare a sistemului de plângeri pentru ca el să fie îmbunătățit substanțial. Vorbesc despre activitățile financiare, instrumentele financiare pe care um, le aplică BEI pentru a obține bunul public, bunul comun în Uniunea europeană, vorbesc și despre revizuirea politicii de prețuri pentru a se adapta mai bine la condițiile specifice ale anumitor proiecte, ținând cont de valoarea lor adăugată și de legătura lor cu politicile pe care dorim să le promovăm și cu condițiile din fiecare țară, pentru că, desigur, sistemul de um, creditare din fiecare țară uh, variază și pentru ca BEI să of- ofere o valoare adăugată trebuie să-și moduleze prețurile în funcție de circumstanțe. Un ultim element se referă la comunicare și uh, la serviciile de evaluare. Acesta este o parte importantă din raport pentru că deseori vedem că destinatorii finali nu cunosc programele în care pot să participe. Deci această comunicare este deficitară și aceasta nu este o problemă doar a Băncii Europene de Investiții, este o problemă noastră în general și trebuie să facă mai multe eforturi pentru că toate informațiile să ajungă uh, în toate colțurile lumii și băncile naționale trebuie să fie sprijinite pentru a comunica aceste informații în teritoriu și să nu rămână niciun proiect valabil uh, nefinanțat pentru că nu a fost bine evaluat sau pentru că nu s-au uh, transmis informațiile respective. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Spune președintele pentru această prezentare, această descriere foarte amănunțită a activităților BEI. Nici nu îndrăznesc să întreb care este reacția domnului Olivier de la Lond, de la BEI, pentru că i s-au făcut numai complimente. Dar înainte de a vă da cuvântul, domnule de la Lond, dau cuvântul colegilor raportori din umbră. Siegfried Mureșan. Mulțumesc. Doar telegrafic Vreau să mă refer la câteva elemente ce vor apărea și în amendamentele mele. Dar, în primul rând, mulțumesc lui Eider pentru raport și, um, clar, lucrurile merg în direcția potrivită. Spun asta um, nu fiindcă uh, e direcția cât de cât potrivită, dar mai e mult de lucru, nu. Deja este un raport foarte bun, deja sunt câteva domenii pe care vom lucra împreună în săptămânile ce vor urma. Mai întâi EFSI. Implicarea puternică a BI în ESI este motivul pentru care comisia noastră a primit un rol în acest raport INI și cred că trebuie să discutăm mai mult și mai în detaliu despre rolul EFSI aici. În al doilea rând, da, am ales, mai ales în cazul EFSI, să finanțăm cele mai bune proiecte, să nu avem o reprezentare geografică. Nu vrem să schimbăm asta, nici nu vom schimba, dar um, acum vedem că ne, se, există o concentrație în statele membre mai ales în noile state membre, există câteva dezavantaje structurale, fără bănci de promovare, fără experiențe cu instrumentele financiare, așa că trebuie să fim foarte atenți. BEI să se angajeze în uh, asistență tehnică și consiliere cu statele care au un dezavantaj structural. În al treilea rând, Eider, după cum spuneai, E important standardul de credit, dar vrem ca BEI să um, investească și în proiecte mai cu risc. Nu este nicio contradicție între cele două. Uh, ei știu mai bine decât noi cum să își organizeze portofoliile în așa fel încât să poată investi și în proiecte mai riscante, fără însă aș afecta uh, buna reputație și ratingul. Apoi, este, um, IMM-urile. Trebuie să ne axăm mai bine pe IMM-uri, fiindcă e un aspect crucial pentru creștere, creare de locuri de muncă. Știm asta că, pe, mai ales pentru că în multe state membre, IMM-urile în continuare accesează cu greu finanțarea. Cu privire la mandatul extern de împrumutare, cred că ar trebui ca împreună să așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile în săptămânile ce vor urma, să punctăm uh, subiectul mult mai bine în raport. Apoi, salut rolul sporit al BI în ceea ce privește criza migrației, cauzele migrației. Am fost împreună în Tunisia, în alt an în Iordania și Lib uh, Liban și BI poate juca un rol esențial în investiții în infrastructură, energie, furnizare de apă, sănătate, educație, infrastructură socială, să stimuleze activități economice, să susțină valorile locale, întreprinderile mici locale și, în ultimul rând, Brexitul, cu un impact asupra BEI, desigur. Este în interesul nostru să existe continuitate la nivel de activități uh, uh finanțate, deci e nevoie să existe o tranziție lină uh, de la un BI al celor 28 la BI al celor 27 de state membre. Cam atât din partea mea, aștept, Eider, cu nerăbdare să lucrez cu tine și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mureșan. Are cuvântul domnul Ali. Colleagues, first I would like to... Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru un raport atot cuprinzător care prezintă foarte bine activitatea BI. Operațiuni financiare, asumare de răspundere, comunicare, totul este cuprins aici cuprirea activităților activitățile BI. Raportul este corect, deoarece obiectivul BI este acela de a contribui la integrarea economică, socială în Uniunea Europeană, la coeziune, prin uh, instrumente de investiție bine țintite. Efectele finanțării BI sunt un element cheie în definirea valorii adăugate europene și asigurându-ne că poziția de leadership a Uniunii Europene în termen de competitivitate, inovare, infrastructură și eficiență există. Ar trebui să menționăm importanța consecvenței la nivel de acțiuni BI cu strategiile mm, europene ale Uniunii Europene. BI este un actor cheie în revitalizarea economiei europene, Trebuie să maximizăm resursele financiare ale Uniunii Europene prin investițiile BI și BI trebuie să se axeze pe efectele pe termen mediu și lung când definește acțiunile de investiție și când ia decizii financiare. Creșterea PIB-ului și crearea unor oportunități eh, de loc de muncă sunt importante pentru noi, dar este important să existe un studiu de impact la nivelul activităților BI pe viitor. vedem că s-a alocat 0,8% PIB uh, și s-au creat 830.000 uh, uh, de locuri noi de muncă. Se sugerează că până în 2030 PIB-ul va crește cu 1,4% și locurile de muncă cu 1.400.000. Este important să încurajăm creșterea economică și să ajutăm anumite sectoare economice și geografice. Pentru asta e nevoie de o strategie echilibrată în funcție de distribuirea geografică a proiectelor și e nevoie de investiții în statele membre. Impactul BI în ceea ce privește domeniile cheie de politici publice poate fi monitorizat în sectoarele cheie cu inovare, competențe, IMM-uri, infrastructură și mediu. BI trebuie să continue să-și definească indicatorii monetari, mai ales în ceea ce privește contribuirea la politicile europene. Și, în ultimul rând, trebuie să aprofundăm um, transparența la BI și asumarea răspunderii pentru o mai bună guvernanță corporate. BI trebuie să continue lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale, activitățile neregulamentare și um, spălarea de bani. Este important ca activitățile BI să fie uh, exercitate la cel mai ridicat standard. Mulțumesc, dragi colegi, în acest moment, pentru că nimeni nu mai vrea să ia cuvântul. Îl rugăm pe domnul Olivier să intervină de la uh, BEI. Pe scurt, vă rugăm. Un, un grand merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și raportoare pentru această prezentare. Pe scurt, într-adevăr, aș dori să reacționez uh, pe scurt la anumite um, lucruri care au fost menționate. Întâi, suntem de acord cu diagnosticul general făcut în raport, atât în ceea ce privește relansarea economiei și reluarea investițiilor, care se materializează, dar uh, rămâne un dezechilibru între sectoare, între regiuni și între țări. Știm care este situația investițiilor publice, um, unde, care au scăzut mult în momentul consolidării fiscale și de aceea trebuie să luăm măsuri pentru a menține relansarea investițiilor publice și private. Și aici BEI poate să aducă o, o valoare adăugată reală. Planul de investiții și punerea în aplicare a Uh, FC a fost uh, Um, fost inițiative importante pentru BEI, care s-a putut lansa în acțiuni mai riscante și, um, practic, BEI dorește cu fiecare finanțare să arate o valoare adăugată europeană evidentă. Doresc să reacționez și la, în legătură cu prioritățile băncii. BEI are misiunea de a sprijini punerea în aplicare a politicilor europene, bineînțeles. În ceea ce privește um, preocuparea legată de sprijinirea IMM-urilor, IMM-urile rămân obiectivul prioritar al BEI. Uh, dacă priviți volumul activităților noastre în 2016, am semna, semnat credite în valoare de 86 de miliarde și 33-34 de miliarde au fost pentru IMM-uri. Deci, uh, IMM-urile sunt în continuare o prioritate a noastră și este evident că în acest domeniu piața nu funcționează foarte bine și asta justifică intervențiile unei instituții cum este BEI. În ceea ce privește echilibrul geografic, există o voință a, la nivelul băncii și, bineînțeles, planul de investiții a fost un stimulent în acest sens să lucrăm mai mult cu băncile publice pentru a avea un uh, impact regional și pentru a, îmbunătăți asistența tehnică, pentru că nu toate statele membre beneficiază de o bancă care să aibă capacitatea de a finanța și structura proiecte și Așadar, asistența tehnică cu o prezență sporită la nivel local este importantă. Pe cât posibil, BEI încearcă să fie prezentă fizic în uh, aceste state, dacă nu să colaboreze cu parteneri locali pentru a oferi mai multă asistență tehnică. Și un ultim element, în legătură cu cele două dimensiuni menționate, transparența și fiscalitatea, Bineînțeles, acestea sunt o prioritate ale băncii. Încercăm să ne adaptăm uh, procedurile în funcție de noile măsuri luate la nivel european în domeniul fiscalității și în domeniul transparenței. De la începutul anului am început să uh, publicăm procesele verbale ale Consiliului de Administrație al BEI. Este o primă etapă. Întotdeauna putem să facem mai multe pentru a îmbunătăți transparența. Mulțumesc! În legătură cu comunicarea. Da, dacă pot să revin la comunicare. Uh, Există o voință să comunicăm mai mult în legătură cu proiectele care beneficiază de o finanțare din partea BEI, dar și de sprijin din partea bugetului comunitar. Suntem conștienți de aceste probleme și banca va face mai multe eforturi în acest sens. Mission. Bine. De la Comisie sunt reprezentate două direcții generale. Mai întâi, observații din partea DG Buget. Nu sunt. Atunci de la Like Cine ia cuvântul numele de Jackfin? Mare parte din comentarii sunt congruente cu recomandările din raportul pentru BI, deci nu prea avem lucruri de adăugat. Salutăm vigilența Parlamentului în ceea ce privește activitățile BI și așteptăm cu nerăbdare amendamentele și vom urmări, bineînțeles, raportul cu mare interes. Merci. Madame Gardiazabal. Mulțumesc, domnule Gartia Zabal. Aveți observații în încheiere? Da, foarte pe scurt, pentru că văd din intervențiile raporturilor din umbră și din intervenția reprezentantului băncii că suntem de acord. Și, mm, practic, avem aceleași uh, dorințe pentru viitor. În legătură cu două elemente despre care, pe care le-a menționat domnul Mureșan, FC Uh, și fondul de dezvoltare. Există două motive pentru care le-am abordat în mod foarte general. Pentru că nu s-a ajuns la un acord în legătură cu niciunul dintre cele două puncte, mai ales în legătură cu EFSI. Credeam că aveam un acord, dar se pare că lucrurile nu sunt clare încă. Um, nu, s-a final, nu s-au finalizat și mai este timp pentru modificări și pentru a intra mai mult în detalii. În legătură cu aceste rapoarte de inițiative care nu au uh, Uh, nu, nu au un obiectiv foarte, foarte clar și m-am ocupat de multe deja. E clar că sunt, erau anumite aspecte pe care trebuiau să le las la o parte, dar bineînțeles cu amendamente puteți să abordați mai concret aceste subiecte. Am abordat, n-am abordat nici politica regională pentru că avem uh, uh, un proiect de aviz de la Regii pe care îl vom integra în proiectul de raport. În ceea ce privește Brexitul, am, m-am gândit la un moment dat să menționăm Brexitul, dar am avut dubii, pentru că vorbim despre anul operațional 2017-2019, care este o perioadă în care va avea loc și Brexitul, dar chiar dimineața am vorbit despre perioada de tranziție, așa că am avut dubii dacă să includ sau nu acest element în raport, dar nu am avut dubii că într-un fel sau în altul va intra în dezbatere prin amendamente. Deci, iată, am, lămas câteva, am lăsat câteva subiecte deoparte, dar ele pot fi reluate prin amendamente. Merci. Le calendrier prévoit que les amendements... Mulțumesc. Amendamentele trebuie depuse până pe 6 noiembrie la ora 15, schimbul de opinii la Comisia pentru Bugete pe 28 noiembrie, votul în Comisia pentru Bugete pe 4 decembrie și votul în plenară în ianuarie sau februarie. Domnul Vioti, în legătură cu fondul de adaptare la globalizare. Ne veți vorbi despre platformele telefonice care sunt delocalizate. E vorba de Amaviva. Mulțumesc, domnule președinte. Și în acest caz, ca și în alte situații, Este un raport în, pentru mobilizarea fondului de adaptare la globalizare. Uh, criza um, Almaviva a fost, uh, um, a fost o criză care s-a confruntat guvernul italian. Costul total a fost de peste 5,5 uh, milioane de euro, dintre care 3 milioane 300 de mii vor fi acoperiți din fondul de adaptare la globalizare. Măsurile de sprijin uh, sunt pentru 1646 de lucrători, în mare parte femei. 79% sunt femei cu o vârstă între 30 și 55 de ani. Iată cât este de important să intervenim. Contextul mai larg este de criză în întregul sector al uh, call center center-urilor, pentru că al Almaviva era un call center care în Italia și în Europa sunt uh, în curs de restructurare. Almaviva și-a văzut activitatea a avut activitatea redusă cu 75%, um, dar s-a ajuns la un acord cu parten- satisfăcător cu partenerii sociali pentru a răspundă mai ales nevoilor lucrătorilor. Finanțarea unor inițiative din uh, Fondul de Ajustare la Globalizare vor fi politici active de replasare a lucrătorilor cu toate instrumentele puse la dispoziție de legislația din Italia. Deci se, uh, e vorba de uh, ajutorul de șomaj, uh, cursuri de reformare, de formare profesională și sprijin pentru întreprinzători. Guvernul italian lucrează la o nouă lege care poate să redefinească avantajos pentru lucrători relațiile de muncă pentru lucrătorii din concentrări care până astăzi nu s-au putut, uh, n-au putut beneficia de intervenții legislative ad hoc. Deci, nu sunt protejați de lege și guvernul italian și Parlamentul Italiei uh, intervin pentru a uh, rezolva pentru a umple acest gol juridic. Dumneavoastră veți uh, aminti uh, calendarul, dar sper că se va putea vota acest uh, raport, această intervenție în noiembrie în plenară, pentru că este foarte așteptat. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, Amendamentele pot fi depuse până pe 17 octombrie. Pe 9 noiembrie va avea loc votul în Comisia pentru Bugete și tot în noiembrie în plenară. Domnul Novakov, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Thank you very much, sir. Mulțumesc, domnule președinte. Fi succint. Pentru că timpul nu-i de partea noastră. Și că e vorba de timp acum, îmi amintesc prin 2014, când era primul meu an la Parlament. So one of the big promises we've got in that Am primit? was to fight and tackle the youth unemployment, which was Atunci o importantă promisiune că vom combate șomajul în rândul tinerilor. Probleme cu care se confruntă tinerii în mare parte din statele membre. Și de atunci, din 2014, am parcurs cale lungă. Documentul pe care vi-l prezint astăzi încearcă să reflecte principalele povești de succes pe care le-am obținut. Acoperim ceea ce s-a făcut până acum și prefer mai degrabă să ne uităm înainte și nu înapoi. Să vorbim despre viitorul finanțării post-2020. Vorbind despre asta, văd șase pași despre cum să continuăm. Mai întâi să investim mai mult și mai bine. Sunt rezultate și e foarte clar că uh, șomajul în rândul tinerilor este mana cerească pentru toți populiștii. În uh, țara mea, 60 uh, de mii de tineri și-au găsit până la urmă loc de muncă. E foarte greu să găsești argumente împotriva acestei inițiative europene de aici. Deci este foarte important să investim mai mult și mai bine la scară largă. Să planificăm totul strategic nu doar pentru a număra care sunt proiectele completate, încheiate, mă scuzați, pentru a bifa o căsuță, ci să vedem cu ce rezultat, să vedem concret câți oameni sunt angajați, câte locuri de muncă creăm și cât, cu, cât, cu cât mai mulți tineri educați, ocupați avem în cele din urmă este foarte, foarte greu să găsești un motiv uh, să înțelegi de ce un program creat pentru tineri uneori are niște cerințe stricte și este promovat în locuri unde tinerii nu merg niciodată. Nu cred că e o mare problemă de rezolvat aceasta. e gestionabilă și realizabilă. Și, deci, trebuie să renunțăm la niște proceduri nenecesare uneori uh, vedem că aceste condiții de accesare a programului nu sunt deloc user-friendly. Mulți oameni a obținut un loc de muncă mulțumită inițiative pentru tineret. Și vorbind cu aceștia, întrebându-i cum au găsit un loc de muncă, ei cred că e din cauza, mulțumită guvernului, a miniștrilor, a primarilor, dar habar nu au că este grație Uniunii Europene. Deci, poate că ar trebui să investim mai mult în a explica cum funcționează un program, cum merg lucrurile, cum îmbunătățim uh, viața tinerilor. Mai degrabă aș vrea să-i ascult pe colegii mei. Sigur, uh, sunt foarte deschis uh, la orice amendament, țin cont de toate opiniile dumneavoastră, voi avea o atitudine constructivă, voi veni cu o propunere constructivă Pentru mine bugetul e mai mult decât niște cifre. Inițiativa pentru tineret Inițiativa pentru tineret uh, este foarte importantă și trebuie să folosim acest program ca fiind un exemplu despre ce putem obține dacă acționăm împreună. Deci aș vrea să devină un proiect care crește, se extinde și care oferă mai multe rezultate și mai bune. Avem o bună bază de pornire și putem să mergem acum în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, cher collègue. Merci. Mulțumesc, dragi colegi. Șomajul tinerilor este, situația șomajului tinerilor este un scandal care este o rușină pentru Europa. Într-adevăr. Avem doi raportori din umbră prezenți. Domnul Dănanu mai întâi. Domnule președinte, am prevăzut să spun multe, dar voi încerca să fiu subțind, având în vedere că timpul trece foarte repede. Sunt de acord în mare parte cu raportul colegului Nora Novakov. Este important să amintim prioritățile, capacitatea bugetară, sunt de acord și cu ceea ce a spus colegul în legătură cu comunicarea. Și, în general, deci aprob acest raport. Am trei observații în legătură cu riscul legat de fuzionarea surselor. Pentru că avem inițiativa pentru tineri, garanția pentru tineri, programul pentru ocupare și inovare socială, FEADER-ul pentru agricultori, Corpul European de Solidaritate. Deci multe programe care sunt vizate și uh, trebuie să fim atenți să nu se piardă practic specificitățile odată cu fuziunea. Uh, dar sunt de acord cu simplificarea. Nu putem să facem într-una evaluări ex ante și ex post, exante, cu siguranță trebuie să facă acest lucru, dar nu trebuie să fie obligație absolută pentru cei care propun proiectul. Dacă cerem cantități industriale de hârtii, de documente, înainte ca proiectul să demareze, vom avea cu siguranță hârtii, dar nu vom avea neapărat și rezultate după aia. Deci să avem grijă să nu există prea multe constrângeri ex ante, iar în legătură cu cele expuse, esențialul este că rezultatul contează, și anume câți tineri au regăsit un loc de muncă grație acestui dispozitiv. După mine, acesta este elementul fundamental care trebuie promovat. Eu sunt de acord, uh, deci, în mare parte cu uh, raportul. Voi depune amendamente în direcția pe care tocmai am menționat-o, dar nu există diferențe mari între pozițiile grupurilor noastre. Mulțumesc. Aneli Iatenmachi. Thanks. I will be also... Mulțumesc. Voi fi și eu foarte succintă. Uniunea Europeană a oferit uh, ocupării tinerilor sprijin financiar și trebuie să continue această acțiune, sporind finanțarea așa cum se propune în anii următori, din punct de vedere bugetar. Inițiativa pentru tinere trebuie să fie o forță motrice pentru reformele uh, din statele membre, pentru o mai bună coordonare de asemenea în domeniul ocupării și al educației. Asta trebuie să se întâmple cu precădere în statele membre unde rata șomajului este în floare. Și știm că sunt diferențe foarte mari între statele membre. Ar trebui, în opinia mea, să fie un schimb de opinii, un, un schimb de bune practici, mă scuzați, în ceea ce privește chestiunile ce țin de această inițiativă, ca să putem să uh, îmbunătățim situația. Problema șomajului în un tinerilor este o prioritate europeană și așa ar trebui să rămână pe viitor. Din păcate, ocuparea tinerilor rămâne o mare provocare în Uniunea Europeană. La final, doresc să subliniez încă un element. Pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, fondurile ar trebui să fie bine țintite, iar diferențele dintre statele membre ar trebui să fie comparate pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a avea eficiență maximă. Mai sunt așadar multe de făcut, vă mulțumesc. Merci. Qui d'autre souhaitait intervenir parmi... Mulțumesc. Cine mai dorea să ia cuvântul dintre colegi? Nimeni? Domnule Novakov, Comisia tocmai a publicat joi, pe 5 octombrie, un proiect o propunere de recomandare adresată Consiliului să se creeze în Europa un cadru de uh, formare, de ucenicie eficient și de calitate. Credeți că putem să profităm de acest instrument pentru a încerca să dezvoltăm ucenicia? Pentru că statele europene care au această tradiție par să uh, aibă rezultate mai bune în ocuparea tinerilor sau un șomajul tinerilor mai scăzut. Credeți că acest element poate să intre în inițiativa pentru tineri? Vă rog, aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Numai puțin. Colegul nostru, domnul Horvat, dorea să mai spună ceva. Da, Ar fi bine ca proiectele pentru ocuparea tinerilor să scadă ca importanță și ca buget în timp, dar mă tem că din cauza problemelor structurale nu se va întâmpla așa, însă natura lor se va, eh, va trebui să se schimbe pentru că natura sau economia se va schimba și aceste programe trebuie să se adapteze. Nu trebuie să avem o abordare unică să încercăm să copiem cele mai bune programe pe baza unor criterii care ar fi cele mai bune criterii pentru evaluare. Cred că trebuie să fim conștienți de această nevoie de schimbare, de faptul că trebuie să obținem cei mai buni din aceste instrumente și trebuie să demonstrăm asta de-a lungul timpului. Trebuie să ne adaptăm programele la schimbările, la nevoile în schimbare ale economiei. Mulțumesc. Care cuvântul domnul raportor în încheiere? Mulțumesc, domnule președinte. Poate cea mai mare provocare legată de șomajul tinerilor este faptul că o abordare din Spania sau din Grecia nu ar funcționa în Finalia, în Suedia sau în Belgia. Deci, cel mai, mare, cel mai important rol în rezolvarea acestei probleme este al autorităților locale și naționale. Acestea trebuie să găsească cea mai, abordarea cea mai adaptată beneficiarilor. Dacă nu, dacă noi stabilim standarde în anumite state membre, din cauza naturii problemei și din cauza modului în care sunt tinerii, lucrurile ar merge foarte bine, 9 din 10 cazuri, dar în alte state membre, având în vedere că natura situației este diferită, cultura este diferită, sistemul de educație e diferit, n-ar funcționa. Deci, propunerea dumneavoastră are potențial, cred că ar putea fi considerată ca o abordare bună, dar nu în 27 state membre. În majoritatea însă, cred că ar putea avea un rol și ar putea atrage din ce în ce mai mulți tineri și ar ajuta cât mai mulți tineri să găsească un loc de muncă. Problema um, nu este unidimensională. Dacă nu găsim acum o soluție, peste 5 ani nu ne vom mai confrunta doar cu șomajul. Potențialul tineretului european va, fi, va scădea pentru că va exista o fugă a creierilor în altă parte. În, în, în altă parte a lume. Nu vom mai avea destui oameni de știință, destui artiști, destui oameni de talent în domeniul culturii, educației și așa mai departe. Deci cred că această problemă trebuie să ne preocupe în continuare și această prioritate nu trebuie să fie uh, victima reducerilor de bugete. Trebuie să găsim o modalitate să oferim oamenilor o siguranță. Um, Într-adevăr, trebuie să ne protejăm uh, granițele, uh, să rezolvăm problema refugiaților, dar um, ocuparea tine, inițiativele pentru ocuparea tinerilor trebuie să continue și să fie o prioritate pentru noi. Mulțumesc. Președintele, putem vedem că fondurile de coeziune nu sunt suficient folosite. Se, va da înapoi 7 milioane, se vor da înapoi 7 milioane de statelor membre. Putem să considerăm că investițiile în formarea profesională a tinerilor mai ales prin uh, formarea la locul de muncă, deci prin ucenicie, este o investiție de viitor pentru a permite tinerilor din întreaga Europa să găsească un loc de muncă? Voi, vă voi recontacta pentru a discuta despre această posibilitate. E păcat că avem 7 miliarde necheltuite care ar fi date înapoi statelor membre și atenție la ce spun. La un moment dat vom avea atât de multe facturi de plătit încât uh, nu vom mai avea destui bani. Deci e greu să înțelegem de ce statele membre se comportă astfel. Și e foarte greu să cer mai mult buget dacă nici măcar bugetul disponibil în momentul de față nu este folosit complet. Nu voi trage concluzii pripite din cauza situației actuale a politicii de coeziune, dar cred că garanția pentru tineri și inițiativa pentru tineri pot să coexiste cu politica de coeziune și cu fondurile structurale. Mulțumesc. Amendamentele pot fi depuse până pe 18 octombrie la ora 17 și nu 13 octombrie la ora 10. Deci 18 octombrie ora 17. Pe 22 noiembrie vom avea un vot în Comisia pentru Bugete. Pe 4 decembrie un vot în Comisia competentă pe fond, Comisia Amplă și în decembrie se va vota în plenară. Ajungem la ultimele dosare de pe ordinea de zi. Raportul general Jans Gaier se ocupă de acesta. Dânsul este raportor și pentru agenții. Îi dau cuvântul pentru a ne vorbi despre gestionarea operațională a sistemelor IT um, de dimensiuni mari. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh Aici, la sfârșitul ordinii de zi, avem un highlight politic real. Pentru că avem o evaluare generală și, de asemenea, uh, responsabilități uh, suplimentare, mai ales din domeniul politicii interne, pentru EULISA. Și de aceea, regulamentul de bază pentru această agenție este uh, modificat. Ați spus și dumneavoastră, mai ales în domeniile de politică internă, pe care uh, le discutăm la Comisia Libe din Parlamentul European. EULISA pune la dispoziție baze de date mari pentru a permite uh, aplicarea tehnică a proiectelor politice, cum ar fi Eurodac, Schengen, SIS, uh, uh, Sistemul UE de Informare și Autorizare privind călătorii și alte lucruri similare. Uh, Sediul este la Tallinn, însă peste jumătate din personal se află în mod interesant la Strasburg. Acolo sunt amplasamentele tehnice, calculatoarele mari și amplasamentul de siguranță este în Austria, deci avem o dotare realmente europeană. Wir haben ähm, aus halbsatirischer Sicht ausgesprochen. Din perspectivă bugetară avem puține de adăugat. Uh, die also am Entwurf der Kommission ausgesprochen wenig auszusetzen. În ceea ce privește um, proiectul Comisiei, e vorba de alineatul 1 care prevede um, um, urgența situației. Ulisa trebuie să poată să fie capabilă să reacționeze rapid și să-și îndeplinească misiunea cât mai urgent. E vorba și de repartizarea costurilor. Agențiile uh, trebuie să suporte costurile, nu trebuie ca statele membre să fie împovărate suplimentar și cred că este uh, corect acest lucru. Dacă un grup de minim șase state membre dorește să colaboreze mai strâns și, să, și are nevoie de uh, sprijin tehnic din această cauză, agenția uh, va cere atunci statelor respective să uh, suporte costurile. Amendamentul 4 uh, se referă la un subiect uh, important pentru Parlamentul European uh, ca uh, legiuitor. E vorba de uh, a avea un cuvânt de spus asupra Consiliului de gestiune al agenției, e vorba de implicarea celor trei instituții în buna funcționare a agenției. Al cincilea amendament vă este cunoscut, e vorba, ca, e vorba de faptul ca agenția să aibă la dispoziție un serviciu de traducere propriu. Uh, și agenția aceasta, ca și altele, a fost afectată de reducerile de personal și ar fi important să uh, poată să apeleze la prestatari externi, uh, dacă este nevoie din motive de uh, urgență. Consiliul director, de asemenea, ar trebui să fie consultat uh, la evaluarea comisiei în legătură cu uh, bugetul bazat pe performanță, Aici nu avem nimic uh, decisiv. Amendamentele la acest punct din regulamentul de bază uh, uh, sunt acoperite aici, dar încercăm să mai pregătim vreo două amendamente referitoare la rolul directorului și la repartizarea costurilor în cazul negocierilor de cooperare cu alte instituții UE. E vorba de uh, poziționarea cu privire la funcționarea agenției. Uh, joia viitoare este termenul de depunere de amendamente. Vă rog să discutați cu secretariatul meu și mai avem în discuție chestiunea interoperabilității pe care am exclus-o intenționat pentru că nu are implicații bugetare. Este de domeniul de competență al colegilor de la LIBE care se ocupă de acest subiect și noi ne realizăm avizul în funcție de uh, fie ce dorește fiecare grup, dar nu există consecințe bugetare, de aceea am exclus acest subiect. Mulțumesc. Merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Iată, deci că ne-am lămurit. Raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Apparemment pas. Se pare că nu. Parce <laughs> qu'il ne voulait pas intervenir. Et c'est parce qu'il nu voiau să ia cuvântul pentru că au încredere în raportor care a reușit să transpună exact în text preocupările lor. Așadar, raportorul ne-a spus, amendamentele pot fi depuse uh, poi mâine uh, la prânz, până deci pe 12 octombrie, și vom discuta în 22 uh, sau 23 noiembrie la Comisia pentru Bugete din nou amendamentele. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat la observațiile raportorilor din umbră, care nu au luat cuvântul, nu mai avem nic, nimic de adăugat la raportul domnului Gaer. Poate comisia uh, dorește să ia cuvântul? Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Am analizat cu mare atenție cele opt amendamente propuse Din partea noastră nu se vede niciun fel de problemă fundamentală legată de acestea. Ca de obicei, am prefera în unele cazuri să păstrăm textul inițial al comisiei, cred că nu vă surprinde. Sunt amendamente ca 3 și 8, uh, care nu suntem pe deplin de acord, dar uh, pe fond nu avem probleme legate de acest text. Mulțumesc raportorului. Bun, eh bien la suite. Bun, mai departe, viitorul sună bine, domnule raportor. O să vă sprijine comisia. Bien, nous allons rester là pour... Euh... Ne oprim aici. Cu acest raport ajungem acum la diverse. Cine dorește să intervină la diverse? Nu e nimic de discutat. Atunci ședința se încheie. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și doresc să-i felicit pe cei care au rămas până la sfârșit. La séance est levée. Ședința se suspendă. Am bun